Ar fi minunat dacă am începe reuniunea. Right. Good afternoon, everyone. Uh, Bună ziua tuturor. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este punctul 22, orientări pentru politice de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Este un schimb de opinii este primul schimb de opinii fără raport și dau cuvântul domnului Öri. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, nu avem un raport și conform calendarului aprobat de reuniunea coordonatorilor, Vineri vom uh, supune textul și pe data de 17 la reuniunea extraordinară vom avea copii ale raportului traduse. Ceea ce putem discuta în acest moment însă este comunicatul comisiei, propunerea comisiei, mai bine zis, cu privire la o decizie a Consiliului la care trebuie să reacționeze Parlamentul, conform procedurii de codecizie. Consiliul a adoptat această propunere ieri, după cum a confirmat domnul Andor de către comisar, deci avem un text. Este vorba despre orientări integrate. Găsiți acest text pe site-ul web al Comisiei și voi trimite raportorilor fictivi o copie a textului. Sunt uh, deschis pentru a avea consultări cu toți raportorii din umbră înainte de a transmite raportul spre traducere. Dacă aveți uh, propuneri care să fie inserate în text, sunt uh, gata să am în vedere această opțiune. Câteva observații generale acum, cu permisiunea dumneavoastră. Textul pe care l-am primit este foarte general și aceasta poate pentru că orientările își propun să stabilească obiective, direcții în care trebuie să se îndrepte statele membre. Aplicarea precisă este de competența statelor membre. Pe de altă parte, însă, se încearcă evitarea aluziilor la finanțare. Finanțarea rămâne de competența statelor membre. Și se fac câteva referiri la Fondul Social European, însă doar uh, referiri întreagăt. Deci uh, se pare că textul evită chestiunea finanțării, ceea ce cred că este o problemă și trebuie să subliniem acest lucru în raport. Pentru că noi vom adopta aceste orientări în septembrie sau octombrie în contextul strategiei 2020 fără să știm nimic despre finanțare. Deci ne vom angaja să atingem anumite obiective fără să avem o dezbatere cu privire la cadrul bugetar. Această tensiune apare în, în text și uh, de aceea textul este atât de general. Pe de altă parte, textul este foarte redundant. Se repetă de 4-5 ori aceleași lucruri în text. Preambulul este același și în textul orientărilor propriu-zise există formulări care se repetă cuvânt cu cuvânt, ca și cum cineva ar fi preluat ca atare anumite porțiuni de text și le-ar fi copiat în altă parte. De aceea cred că textul acesta ar trebui să fie puțin uh, filtrat, pentru că nu are niciun rost să repetăm același lucru de mai multe ori. O altă observație este că există elemente importante care lipsesc din text. Politica de coeziune, de exemplu, lipsește. Se face o referire între paranteze la faptul că uh, politica regională, socială și de coeziune este o parte importantă a orientărilor, însă e clar că nu este suficient. Haideți acum să trecem în revistă orientările propriu-zise. Consiliul și Comisia propun o nouă strategie spun că ar trebui să avem în vedere 10 orientări integrate, dintre care 4 sunt relevante pentru problematica ocupării forței de muncă. Există probleme cu terminologia, pentru că una este să crești ocuparea și alta să reduci șomajul structural. Nu se pune foarte mare lucru în text despre aceste lucruri. Un alt obiectiv este să se stimuleze învățarea de-a lungul întregii vieți și așa mai departe. Apoi, un alt obiectiv este creșterea performanței sistemelor educaționale. Și din nou se menționează învățarea permanentă, Impresia mea este că, de fapt, e vorba despre două orientări care abordează același subiect. Nu prea am înțeles de ce se repetă. Numărul 10 nu se leagă direct de ocupare. Se vorbește despre lupta împotriva sărăciei și despre incluziunea socială, despre faptul că progresul în aceste domenii nu se poate obține fără crearea de locuri de muncă, deci există totuși o legătură, pentru că lupta împotriva sărăciei necesită crearea de locuri de muncă însă este singura referire uh, care se face în text. Altfel, acest element pare oarecum izolat în text. Haideți să intrăm acum în câteva detalii. Dați-mi voie să menționez cele 10 orientări. Orientările integrate fac parte din strategia 2020. Sunt uh, temelia acestei strategii potrivit documentului și ca atare ar trebui aplicate și adoptate împreună cu strategia 2020. În discuția de ieri am uh, căzut de acord cu doamna Beres uh, și cu domnul Andor în privința faptului că este imposibil să se uh, atingă toate obiectivele. Nu s-a ținut cont de dreptul deputaților, de dreptul lor de a lucra în propria limbă, de a se consulta cu experții. Deci uh, există o problemă fundamentală aici. Și în ciuda faptului că doar până la sfârșitul lunii septembrie vom putea formula o, un aviz asupra acestor orientări în Parlamentul European, nu putem să o facem mai devreme, este clar că Consiliul va adopta un text mai devreme. Vor exista, deci, niște orientări adresate statelor membre. Însă, după părerea noastră, acest lucru încalcă drepturile Parlamentului European. Suntem supuși la o formă de presiune. Și nu se prevede o consultare cu partenerii sociali și cu Parlamentul European, care este colegiuitor. Aceasta este o problemă recurentă. Orientările integrate sunt următoarele. Să garanteze stabilitatea sistemului financiar, să se elimine dezechilibrele macroeconomice, să se scadă problemele de, uh, de balanță de plăți în uh, statele zonei euro să se stimuleze cercetarea și dezvoltarea, să se stimuleze uh, societatea digitală, punctul 4, apoi o creștere economică mai eficientă, stimularea economiei verzi, reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Aceasta ar fi linia directoare 6. Apoi să se modernizeze baza industrială. Numărul 7 să se reducă șomajul structural și să se crească rata ocupării. Numărul 8 să se creeze locuri de muncă de calitate care să corespundă nevoilor de pe piața muncii, învățarea de-a lungul întregii vieți, achiziționarea de competențe pentru accesul la uh, locuri de muncă de calitate, apoi numărul 9, sistemul de educație, formarea profesională pentru a promova calitatea educației și pentru a crește participarea și numărul 9, lupta împotriva sărăciei și promovarea incluziunii sociale. Există anumite formulări care revin iarăși și iarăși în text, ca uh, o lozincă, se vorbește despre creșterea economică durabilă și inclusivă, fără de care nu se pot crea locuri de muncă, uh, se vorbește de asemenea despre reforme ambițioase, despre încercarea de a se asigura stabilitatea macroeconomică și viabilitatea sistemelor financiare. Și, de asemenea, educația de calitate și se face referire la coeziune și statele membre uh, trebuie să adopte reforme. Dacă vreți să intrăm în detalii, ar mai fi punctul 7, creșterea participării forței de muncă, reducerea șomajului structural, flexisecuritatea, care este un punct relevant, mi se pare mie, și Fondul Social European, care ar trebui folosit, reducerea șomajului structural, contractele de muncă re... care pot fi reînnoite, de asemenea reformarea sistemelor de asigurări sociale. Ceea ce nu înseamnă că sunt extinse, ci faptul că asigurările sociale ar trebui să fie accesibile pentru toți. Se face referire de asemenea la dialogul social, Or, uh, întregul text este alcătuit dintr-un fel de instrucțiuni. Un element nou care ar trebui uh, salutat este că există o abordare mai detaliată, se vorbește despre contractele atipice, despre problema uh, persoanelor independente, toate aceste elemente sunt abordate și se spune că trebuie să se uh, elaboreze regulamente pentru grupuri specifice, ceea ce este un obiectiv bun din punctul meu de vedere, cu care sunt de acord. Apoi, anumite grupuri din societate ar trebui să fie ajutate, implicate pe piața muncii, tinerii, persoanele vârstnice, persoanele cu handicap sunt menționate explicit de asemenea toți cei care au fost uh, excluși de pe piața muncii. De asemenea, faptul că ar trebui să se îmbunătățească medierea de pe piața muncii. Există de asemenea un text care face referire la societatea digitală, care se leagă de celălalt element. O altă noutate este că statele membre trebuie să-și reformeze sistemele financiare și sistemele de impozitare. Este o aluzie la sistemele de impozitare. Se vorbește despre felul în care impozitele afectează piața muncii și angajatorii și despre faptul că ar trebui să se reducă această povară. Se face referire de asemenea la plata egală pentru muncă egală, referiri la persoanele cu handicap, încă o dată, și referiri la migranții legali. Ieri am discutat despre acest uh, subiect și uh, despre persoanele independente. Există și o serie de cifre între 20 și 64 de ani. Obiectivul era de 70%, acum este de 74%. În textul comisiei este de 74%, deci. Și acest obiectiv cifrat uh, figurează și în strategia 2020 75% pardon, rată a ocupării în Europa. O altă cifră este legată de productivitate și uh, de educația de-a lungul întregii vieți. Ideea este ca toată lumea să se poată reintegra pe piața muncii. Se vorbește despre competențele, abilitățile care ar trebui să fie recunoscute, de asemenea despre înlăturarea uh, barierelor în calea mobilității, toate barierele ar trebui eliminate și aceasta este o idee bună, însă nu este foarte bine dezvoltată în text și nu se explică clar ce se înțelege prin această idee apoi să vorbește despre persoane vârstnice, despre generația tânără. Nu vreau să menționez tot ceea ce figurează în acest text. De asemenea, orientarea cu numărul 9 se referă tot la educație. Nu mi este foarte clar de ce uh, sunt dedicate două capitole aceluiași subiect. Uh, o, un proces de front mare mai eficace, sisteme de educație mai eficiente, fiecare nivel din sistemul de învățământ trebuie să fie promovat, crescându-se participarea la învățământul superior. Acesta este un punct cunoscut în strategia 2020. Aceleași cifre și obiective sunt repetate. Abandonul școlar trebuie să fie redus. De asemenea, se trebuie să se asigure că toate nivelurile de educație, de învățământ oferă uh, competențe uh, mai adaptate la piața muncii, așadar sistemele de învățământ trebuie flexibilizate, participarea în învățământul superior ar trebui să, cre- să crească de la 10% la 40%, se spune în text, și pe final, câteva cuvinte despre ultima linie directoare, ultima orientare, care se referă la societatea inclusivă și la combaterea sărăciei. Aceste idei binecunoscute sunt prezente și aici, și anume o reducere majoră a sărăciei, textul acesta, însă nemenționând uh, niciun fel de indicatori prin care să se cuantifice uh, obiectivele, atingerea obiectivelor. Lupta împotriva discriminării este de asemenea parte a acestei uh, linii directoare. Din nou, textul face referire la procesul de învățare pe tot parcursul vieții, uh, spunându-se că trebuie evitată discriminarea, că toate persoanele ar trebui să aibă acces la educație și, de asemenea, se spune că sistemele și regimurile de asigurări sociale ar trebui să fie reformate, renoite, garantându-se un echilibru financiar în cadrul acestor sisteme. Grupurile țintă sunt, de asemenea, uh, enumerate în, această, în aceste linii directoare cei uh, care sunt cei mai expuși riscului de excluziune socială, familiile monoparentale, minoritățile, acele persoane care au dizabilități, copiii, tinerii, persoanele vârstnice, migranții legali și, din nou, persoanele cu dizabilități. Din nou, se stabilește un obiectiv aici și anume reducerea ratei riscului de sărăcie cu tută, ceea ce ar fi în cifre 20 de milioane de oameni, conform acestui text. Așadar, per ansamblu, este un text foarte general, foarte redundant, uh, se repetă formulările de multe ori și nu se explică lucrurile în detaliu, ceea ce este oarecum de înțeles pentru că în momentul de față condițiile financiare nu sunt uh, atât de clare. De asemenea, consider că nu se face trimitere suficient către politica de coeziune, să nu mai vorbim de cifre și indici sau indicatori care să fie să, să se afle într-o relație cu niște cifre pentru a putea măsura performanțele politicile culturale nu sunt menționate ca un domeniu important de creare de locuri de muncă și factor important, de asemenea PAC, politica agricolă comună, este un instrument foarte important, comunitar, pentru a crește ocuparea uh, populației și pentru creșterea economică. Deci cred că avem o marjă de manevră pentru a modifica acest text, pentru a depune amendamente. Așadar, vă rog să îl consultați cu atenție, îl aveți la dispoziție de astăzi. Uh, marți voi uh, depune versiunea mea pentru traducere și până atunci sunt deschis consultărilor cu raportorii din umbră și cu aceia dintre dumneavoastră care nu au uh, semnalat nimic până atunci, vom avea ocazii și pe viitor, în cadrul dezbaterilor, să îmbogățim acest text. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Turunen. Microfonul se funcționează acum. Vă mulțumesc, domnule Oeri, și doamnei Berez. Vreau să-i mulțumesc pentru că în numele Parlamentului a, a inițiată acțiunea cu privire la aceste linii directoare privind ocuparea. Pentru că, într-adevăr, am fost lăsați orecum la marginea procesului. Așadar, vă mulțumesc amândurora și sper că vom reuși să ne intensificăm activitatea în acest proces. În ceea ce privește conținutul documentului, vreau să vă spun că eu mă întrebam care este logica din spatele schimbărilor pe care le-am văzut de la liniile directoare trecute și până acum. Pentru că domnul Ri a spus că este o, foarte mult text, dar foarte puține lucruri concrete în acest text. Uh, colegii mei însă sunt sigur că vor spune și ei câte ceva despre, aceste, uh, despre acest lucru. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Ri și anume că trebuie să fie făcută o legătură cu bugetul, cu finanțarea. Acesta ar fi un punct foarte important pentru noi. Apoi, am dori să vedem niște obiective și niște măsuri mai concrete în ceea ce privește tineretul, dumpingul social, care sunt uh, menționate întreagăt. Știu că e o formulare cam uh, severă, dar cred că avem nevoie de o dezbatere sinceră. În multe state vestice, uh, scade, scad uh, standardele de sănătate și securitate la muncă. Avem un număr din ce în ce mai mare de persoane care lucrează în economia uh, gri și uh, care prestează muncă nedeclarată, ceea ce e un fenomen îngrijorător în Europa. Trebuie să combatem acest fenomen împreună, în Uniunea Europeană, prin reglementare și, de asemenea, prin controlul și punerea în aplicare a deciziilor pe care le luăm aici. Așadar, uh, o agendă a unor locuri de muncă uh, decente e foarte importantă pentru că mm, sărăcia nu poate fi combătută doar prin, uh, prin, uh, prin ajutoare, pentru că sunt 18 milioane de persoane care lucrează în Europa, dar care sunt sărace. Deci trebuie să luăm măsuri suplimentare. Trebuie de asemenea făcut o legătură între liniile directoare privind ocuparea și cele economice. Se vorbește foarte mult despre crearea de locuri de muncă, dar nu se spune nimic concret despre modul în care Europa și statele membre doresc să creeze locuri de muncă și cum se, vor, cum se angajează în acest proces. Pentru că e nevoie de o politică de investiție foarte, foarte bine pusă la punct. Așadar, avem mult de lucru, sunt de acord în totalitate cu domnul Ri și mulțumesc de asemenea pentru poziția sa deschisă și eu cred că noi, ca și comisie, putem să aducem foarte multă calitate suplimentară în acest document pentru că e clar că e nevoie să fie îmbunătățit. Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul al cuiva, vreau să vă spun că avem un calendar foarte strâns astăzi. Trebuie să terminăm uh, în 10 minute această dezbatere. Deci, veți avea ocazia, odată ce domnul Oriș depune raportul, pe 17 mai vom avea ocazia să intrăm mai mult în detalii, odată ce vedem uh, ce textul colegului nostru. Am 5 vorbitori pe listă. Vreau să-i rog să fie cât mai succinți posibil ca să reușim să ne terminăm uh, ordinea de zi la timp, fără să lăsăm nimic afară. Doamna Cunelesen. Thank you. Um... Mulțumesc. Da, cred că aceste propuneri conțin multe cuvinte cheie frumoase și strălucitoare, dar nu conțin, de fapt, și măsuri concrete. O politică bună și concretă presupune obiective, fonduri și sancțiuni. Și uh, acum examinăm, de exemplu, fondul, de globaliz- fondul pentru globalizare, fondul social. Și cred că trebuie să privim toate acestea în contextul strategiei UE 2020 și trebuie să analizăm toate cheltuielile Uniunii Europene. Și toate trebuie să fie dirijate în aceeași direcție pentru a obține rezultate. Ca să obținem rezultate, trebuie să știm ce înseamnă rezultate. E nevoie de obiective clare, obiective diferențiate și de indicatori adecvați pentru aceste obiective. Un exemplu, de exemplu, <laughs> Olanda în uh, strategia de la Lisabona a îndeplinit uh, obiectivul pentru ocuparea în rândul femeilor, dar au făcut asta numărând absolut toate femeile, chiar și cele care lucrează doar două ore cu 25 de euro pe săptămână și atât. Și nu despre asta e vorba. Trebuie să uh, avem în vedere indicatori care să măsoare și ocuparea și sărăcia și mă voi opri aici. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru că ați fost uh, atât de succintă. Doamna Gânț. Mulțumesc, am să încerc să fiu și eu succintă. Într-adevăr, textul este destul de general, e greu de măsurat ce se va face. Și mi se pare că principala problemă este reprezentată de faptul că orientările economice, orientările de ocupare și orientările privind sărăcia nu sunt suficient de integrate. De exemplu, vrem să ameliorăm situația ocupării, dar vorbim și de antidiscriminare, însă cele două sunt interconectate. La fel, vorbim despre ameliorarea calității educației și apoi vorbim despre sărăcia la copii, ca și cum ar fi ceva separat, și de sărăcia familiilor, însă toate acestea sunt strâns legate. Educația trebuie să înceapă la o vârstă foarte fragedă și deci o educație de calitate va oferi mai multe șanse acestor uh, copii pe piața muncii mai târziu. În al doilea rând, nu văd măsurile, pentru că avem deja măsuri comunitare care influențează ocuparea și reduc sărăcia și discriminarea. Avem uh, politica de coeziune și reînnoirea acesteia este esențială pentru rezolvarea acestor probleme. Și până când nu ne dăm seama nu anume va fi reformată politica de coeziune și nu vom vedea, uh, nu vom vedea nici cum ne putem atinge obiectivele. Orientarea cu numărul 7 și anume statutul de independent forțat sau uh, ocuparea falsă este o problemă, dar nu am timp să vorbesc despre asta. Mulțumesc, doamna Steinbrock. Ja, vielen Dank, Frau Mulțumesc, doamnă președinte. S-au spus deja câteva lucruri. Există niște abordări pozitive în aceste linii directoare, dar e clar și pentru mine sunt prea vagi, prea diluate uh, și aș fi așteptat niște linii directoare mult mai bune, dar uh, mi se pare că ele au fost foarte mult diluate. Uh, după cum am spus, pentru mine este foarte important să includem în aceste linii directoare și obiectivul ocupării de pline, pentru că nu vrem să lăsăm în afara pieței muncii pe nimeni. Uh, este foarte clar, Comisia nu și-a îndeplinit obiectivele stabilite până acum și uh, domnul Andor a spus ieri că dorește, într-adevăr, să scadă șomajul, dar nu a spus și cum vrea să facă acest lucru. Cred că este foarte important în acest context să fim foarte atenți. Locurile de muncă pe care le creăm, nu vrem să fie orice fel de locuri de muncă. Nu vrem să fie locuri de muncă plecare, slab remunerate, uh, în care oamenii să lucreze în tot felul de condiții dubioase, uh, pe contracte cu normă redusă sau contracte cu durată determinată. Nu avem nevoie de locuri de muncă de înaltă calitate, pentru că dacă nu, atunci vom regresa în Europa. Trebuie, după cum au spus deja colegii, trebuie să Uh, găsim niște investiții, să se facă în statele membre investiții pentru asigurarea locurilor de muncă existente și trebuie să creăm noi locuri de muncă. Și trebuie de asemenea să uh, găsim mijloacele pentru a, pentru a depăși criza economică. În Germania, de exemplu, s-a operat reducerea uh, orelor de lucru la scară largă și trebuie să vedem cum schimbăm aceste lucruri atât ce ieșim din criza economică. De asemenea, acest concept de flexisecuritate, mie mi se pare că e păcat că acesta este conceptul central în aceste linii uh, directoare, pentru că nici măcar domnul comisar nu a reușit să-mi explice uh, ieri uh, cum poate, pe baza acestui uh, concept, să uh, creeze un uh, cadru uniform, corect, echitabil în Europa. Pentru că în uh, Danemarca, de exemplu, flexisecuritatea înseamnă un lucru și în alte, într-o orice altă țară înseamnă altce, altceva. Și este important să fie condiții asemănătoare în definirea conceptelor. Uh, Uh, colegii au spus că avem nevoie de uh, măsuri mai concrete. Vrem să știm exact ce anume se dorește a se îmbunătăți pe domenii, pe sectoare și într-un calendar de timp. Uh, și Thomas Mann a spus în discuția de ieri că atunci când Comisia și Consiliul își doresc concurența, creșterea concurenței, Uh, acest lucru poate să ducă la îmbunătățirea situației pe piața muncii. Uh, calificările sunt foarte importante la punctele 8 și 9. Dar de ce avem doar acest obiectiv de 10% abandon școlar? De ce vrem să-l creștem doar cu 40, până la 40%? Pentru că uh, eu cred că nu este destul de ambițios acest obiectiv. La punctul 10 este vorba despre combaterea sărăciei, este foarte importantă combaterea sărăciei celor care lucrează. De asemenea, trebuie asigurat uh, venitul și în Germania avem uh, o experiență foarte proastă atunci când întreprinderile uh, trebuie să, când întreprinderile preferă ca salariile angajaților lor să fie plătite din subvenții ale guvernului. Eh, o altă chestiune, reforma sistemelor sociale, pe de o parte și pe de altă parte solicitarea de consolidare bugetară în eh, statele membre. Cred că sunt două obiective care se contrazic un pic și va fi foarte dificil ca statele membre să ia în considerare ambele obiective. Mă bucur că vom avea eh, ocazia să cooperăm să discutăm cu toți colegii și cred că vom reuși totuși să îmbunătățim acest text. Mulțumesc! Mulțumesc, mai avem doi vorbitori și nu mai avem timp, deci vă rog să fiți cât mai subcinți. Doamna Harkin, mulțumesc, doamnă președinte, eu nu am să vorbesc mult, sunt de acord cu domnul Ori. Am uh, citit pe scurt orientările, cuvântul educație apare de zece ori, cuvântul training apare de opt ori și asta, doar, spun asta doar ca să ameliorăm orientările. Se mai vorbește despre lifelong learning și tot așa. E foarte repetitiv. Însă, întrebarea mea în legătură cu toate acestea este cum, pentru că cred că avem nevoie de o legătură mai puternică între ocupare și orientările economice. Dacă vă uitați la orientarea 4, care se referă la sporirea potențialului economiei digitale, cred că aici e un mare potențial de creare de locuri de muncă și uh, cred că aici vor interveni întreprinzătorii și alții care creează locuri de muncă. Uneori citesc acest lucru și mi se pare că uh, merg pe nisip, nu mi se pare destul de solid, nu sunt bugete concrete. De exemplu, fondul social, un instrument important, este menționat doar o dată. Fondul de coeziune, fondul de globalizare nu sunt prezente. Eu vreau să știu cum vom folosi instrumentele pe care le avem la dispoziție. Vreau ceva concret. Sunt de acord cu unul dintre antevorbitorii mei. Trebuie să fie rezolvată problema celor care uh, muncesc, dar sunt săraci. Și sigur că sunt ușor de citit aceste orientări, dar mi se pare că sunt formulări foarte slabe în legătură cu acțiunile concrete. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Handel. Dragă doamnă președinte, dragi colegi, le dau dreptate antevorbitorilor mei și cred că noi în grupul nostru politic suntem puțin mai obraznici. Eu am să spun foarte clar că și o enciclică papală e mai concretă decât ce apare în acest document ca linii directoare politice. Aceste linii directoare spun că ar trebui să facem totul și nimic. Vreau să atrag atenția asupra trei puncte care nu apar aici. În primul rând, Eurostat a arătat faptul că a crescut uh, munca precară cu 60% și, de asemenea, coeziunea uh, socială este pusă în pericol de acest lucru. Ei bine, Comisia trebuie să reacționeze la acest lucru în acest document și văd că nu apare nimic în acest sens în document. În al doilea rând, dacă discutăm în mod critic despre flexi-securitate, pentru că e mult, prea multă flexibilitate și prea multă securitate în acest concept, văd că nici acest document nu ne ajută cu nimic, nu concretizează deloc lucrurile. Și în al treilea rând, dacă vedem că dialogul social este sub, subminat de anumite uh, hotărâri, uh, ale uh, Curții Europene de Justiție, care arată că acest dialog social nu are loc așa cum trebuie în Europa. Ei bine, trebuie să vedem care este situația drepturilor uh, angajaților care trebuie să uh, fie la baza dialogului social. Trebuie să existe, să se garanteze astfel de drepturi. Pentru că este necesar ca în legislația europeană să se includă o clauză de drepturi ale angajaților pentru ca să avem în toate statele membre um, condiții de muncă mult mai bune. Acestea sunt trei puncte, trei elemente care trebuie să fie incluse în acest text și vom avea de lucru. Thomas Mann. Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, enciclica papală, da, ea mai are câteodată un conținut liric, dar există și niște enciclice absolut excelente. Mă gândesc la una care uh, mie mi s-a părut extraordinară. Roma, așadar, a făcut mai mulți uh, pași decât au făcut statele membre. Nu ne-am fi gândit la acest lucru. Uh, să ne gândim și la numele colegului nostru, domnul Handel, care are o anumită muzicalitate, dar uh, sigur că dânsul este un om mult mai practic și mult mai serios. Uh, doamna Steinbrück a spus că eu aș fi avut o altă poziție iar, dar eu cred că nu, pozițiile noastre nu sunt departe una de cealaltă. Pentru că și eu i-am pus întrebări domnului Andor și eu l-am întrebat care ar fi șansele Comisiei Europene, dat fiind faptul că multe state membre uh, Um, nu vor să uh, accepte niciun fel de cuantificare a indicatorilor, fug uh, de orice fel de cifre, de orice fel de indicatori. Și e clar că dacă vrem să facem ceva în Europa, atunci trebuie să ajungem cumva la o poziție comună, prin cooperare, prin coordonare, pentru că propunerea a fost să nu arătăm cu degetul, deci să nu punem candidații pe uh, o listă neagră, ci uh, să găsim un sistem prin care cei uh, care uh, au rezultate bune să fie recompensați. Deci eu nu cred că tem- pozițiile noastre sunt de- atât de îndepărtate. În ceea ce privește flexisecuritatea, avem un raport din partea doamnei Gruni care a studiat acest concept și contractele de muncă atipice. Da, într-adevăr, există multe diferențe uh, în statele membre, dar acum avem ocazia tocmai să discutăm încă o dată despre acest uh, concept și o vom face în cadrul acestui raport. Și, de asemenea, în ceea ce privește Fondul Social European, eu îmi doresc, într-adevăr, o reînnoire. Și eu, din păcate, n-am putut să vorbesc mult despre asta ieri, pentru că am avut ocazia să pun... Uh, am, am avut doar un minut și ceva. Eu l-am întrebat pe domnul Andor cum va reuși dânsul, cum intenționează să consolideze Fondul Social European. Pentru că noi uh, dorim să, când luăm decizii cu privire la fondurile europene, dorim ca acestea să și ajungă la oamenii aceia, la fața locului. Așadar, eu cred că putem să, putem să aducem contribuții serioase la uh, documentul Comisiei, dar este foarte important că domnul comisar este foarte deschis dialogului și cred că și toți colegii care au luat uh, cuvântul până acum sunt la fel de deschiși pentru un dialog constructiv. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Ri pentru a uh, conclude și ține minte că avem dezbatere pe 17 mai, deci pe scurt. Köszönöm, nagyon sok mondani valom nincs, följegyeztem mindent. Mulțumesc, nu mai am foarte multe de spus, am luat notă cu mare atenție de toate observațiile și aștept cu nerăbdare propunerile colegilor. Voi încerca să propun un text pe care să-l trimit la traducere, care să amelioreze textul pe care îl avem în față. Ce nu putem ameliora acum uh, va fi uh, revizuit după aceea prin amendamente. Și fie că uh, ne place sau nu, acesta este unul dintre subiectele cele mai actuale, este unul uh, care interesează cel mai mult pe cetățeni. Deci dorim, trebuie să dorim să avem orientări mai utile și mai bune. Thank you very much, Mr. Ori. Mulțumesc, domnule Ori. Înainte de a trece la următorul raport, vreau să urez bun venit unui grup de vizitatori din partea doamnei Beres, de la un consiliu local din circumscripție. Și următorul punct se referă la contractele atipice, securizarea carierelor profesionale, flexicuritate și noi forme de dialog social. Doamna Grunie are cuvântul. Euh, Mulțumesc, doamnă președintă. Acest uh, raport cu privire la contractele atipice a fost încredințat Amintesc că regula trebuie să fie contractul cu timp complet pe durată nedeterminată. Însă, pe de altă parte, sigur că trebuie să ne adaptăm la noile piețe ale muncii și să constatăm faptul că au apărut noi contracte în diferitele state membre și cred că trebuie să reglementăm aceste contracte pentru a evita abuzurile despre care s-a vorbit deja. Trebuie să menținem flexibilitatea pentru întreprinderi și, în același timp, o securitate pentru angajații care acceptă aceste contracte. În ceea ce privește contractele tipice, Comisia ar trebui să vină cu măsuri pentru a simplifica contractele existente astăzi. Trebuie să ne inspirăm din bunele practici din diferitele state membre. Se vorbește adesea despre Danemarca atunci când vine vorba despre flexi-securitate, însă există și alte țări în care există contracte ce pot fi interesante. Criza a sporit cererea de flexibilitate, de contracte atipice. V-am spus că regula trebuie să fie contractul pe durată nedeterminată, însă Cred că pentru cineva care și-a pierdut locul de muncă este foarte important să se întoarcă pe piața muncii cât mai rapid și constat și în Franța că cu cât se lungește perioada de șomaj, cu atât este mai greu să te reintegrezi pe piața muncii și contractele atipice pot tocmai să faciliteze această reinserție pe piața muncii. munca la negru este prezentă peste tot și dacă se reglementează mai bine contractele atipice, dacă se propun contracte de diverse tipuri, se vor evita formele acestea de muncă ilegală. În noțiunea de flexisecuritate intră flexibilitatea pentru întreprinderi, dar și securitatea pentru salariați. Și cred că Sigur, înțelegem faptul că întreprinderile au dificultăți în a întrevedea piața muncii pe viitor și având în vedere aceste dificultăți uh, au și greutăți în a propune contracte pe durată nedeterminată. Contractele atipice pot uh, să fie o soluție în această perioadă dificilă, însă trebuie să rămână o soluție trecătoare. În ceea ce privește securitizarea, securizarea carelor profesionale, trebuie să se evite transformarea contractelor uh, standard în contracte atipice. Contractele atipice trebuie să permită persoanelor care îngrijesc pe cineva sau persoanele care vor să aibă mai mult timp la dispoziție, trebuie să le permită acestor persoane să păstreze un loc de muncă care însă să corespundă mai bine situației lor specifice cu acea împărțire între viața profesională și viața de familie. De asemenea, trebuie să reflectăm la drepturile salariaților, la drepturile sociale, care trebuie să fie de același nivel ca și în cadrul unui contract tipic. De asemenea, să avem în vedere dialogul social. Este esențial să existe un dialog social cu sindicatele care cunosc foarte bine munca salariaților. Sindicatele trebuie să joace un rol în elaborarea politicilor sociale în general. Nu știu dacă doriți, doamnă președinte, să reacționez la diferitele amendamente sau să revin mai târziu. Cred că ar fi bine să lansăm dezbaterea și eventual să reveniți uh, la sfârșit reacționând și la amendamente. Domnul Coferati. Grazie, președinte. La proposta che la... Mulțumesc. Propunerea care a fost prezentată de colega noastră este o propunere cât se poate de interesantă. Este interesantă în ceea ce privește analiza situației și a realității actuale și prezintă de asemenea declarații de principiu care mi se par esențiale dacă vrem ca colaborarea dintre noi să fie constructivă și serioasă. Aș vrea să mă limitez la câteva elemente care sunt prezente în text și care mi se par importante. Când vorbim despre contracte atipice, cred că trebuie să plecăm de la premiza că contractul pe durată nedeterminată este uh, referința. Un contract care poate să îmbrace diferite forme. Aceste forme trebuie să respecte reguli precise. Nu trebuie folosite pentru a se limita costurile unei întreprinderi. Mi se pare extrem de important să dăm persoanelor posibilitatea de a alege între diferite soluții în funcție de uh, viața lor. Există persoane care vor să lucreze altfel decât au lucrat uh, părinții sau decât lucrează soțul sau soția lor și trebuie să ținem cont de dorințele acestora. În ceea ce privește contractele pe durată determinată, acestea sunt contracte atipice și cu toate acestea pot să aibă anumite avantaje. Trebuie să punem accentul pe munca demnă, indiferent de natura contractului, de unde și importanța formării. Formarea permite trecerea de la un tip de contract la altul și permite de asemenea reciclarea profesională. Pe vremea mea, cu ce învăța la școală, puteai învă- lucra 20 de ani. Însă, la ora actuală, orice pregătire profesională este perisabilă și ca atare se impune nevoia învățării de-a lungul întregii vieți. Există un alt element care mi se pare foarte important. Economiile europene sunt uneori foarte afectate de munca clandestină. Există diferite forme de muncă la negru. Există persoanele care sunt imigrante, există și munca la negru care se face fără niciun fel de contract și fără respectarea legislației în vigoare. Mi se pare important să luptăm împotriva acestui tip de muncă ilegală, pentru că munca ilegală are consecințe negative pentru lucrători și pentru concurență. Relațiile între întreprinderi sunt uh, afectate. Mi se pare deci că nu este suficient să dispui de o paletă întreagă de instrumente, trebuie să dispui de politici specifice pentru a lupta împotriva tuturor formelor ilegale de muncă. După cum vă spuneam, trebuie să punem accentul pe calitate. Calitatea este un obiectiv esențial. La fel și drepturile. Drepturile fundamentale sunt universale și trebuie recunoscute ca atare atât pentru cei care au un contract nedeterminat, cât și pentru cei care vor opta pentru un contract atipic. Cred că doar așa vom putea lupta împotriva tuturor celor care se autointitulează lucrători atipici, dar al, cărui, al căror obiectiv este reducerea costurilor întreprinderii. principalul instrument care există în, în statele membre este legea. Nu trebuie să uităm însă importanța negocierilor colective. Am vorbit despre drepturile individuale. Negocierea este un drept colectiv la fel de important și cred că fiecare trebuie să poată fi reprezentat. Acest lucru face parte din uh, cetățenie, face parte din cultura actuală și este important să se încurajeze rolul social al muncii. Tot atâtea elemente care apar în propunerea coleg, colegei noastre și am depus o serie de amendamente și alți colegi vor depune probabil amendamente. Am fost uh, influențați fără îndoială de punctul de plecare și trebuie să putem uh, ajunge la un consens. Fiecare va putea probabil să își folosească experiența personală pe această temă delicată. Doamna Steinbrück, mulțumesc. Dragi colegi, am spus deja la, punctul, la un punct anterior că pentru mine este foarte important să uh, avem uh, în fața ochilor tot timpul obiectivul uh, raportelor de muncă bine reglementate. Avem nevoie de măsuri concrete care să poată fi cuantificabile, care poate, să poată fi măsurate și de aceea am depus niște amendamente pentru consolidarea raportelor de muncă, pentru măsuri concrete, pentru a uh, combate dezechilibrul între uh, raporturile tipice și atipice de muncă. Înlocuirea contractelor tradiționale prin uh, contracte atipice este reprobabilă și în ceea ce privește reconcilierea vieții uh, muncii cu a vieții personale, este foarte important și acest punct pentru că viața profesională trebuie să permită oamenilor să aibă și o viață de familie. Uh, este foarte important ca uh, în uh, centru să stea protecția drepturilor lucrătorilor. Mulțumesc, domnul Christensen. Tak for det, fru formand. Jeg synes, det er meget vigtigt at, at understrege, at hvis man vil have en flexicurity i... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este foarte important să subliniem că dacă avem, dacă vrem flexisecuritate, securitate dacă vrem ca acest concept să funcționeze, atunci trebuie să avem flexibilitate pe piața muncii, dar în același timp trebuie să avem securitate socială. Ceea ce înseamnă că dacă îți pierzi locul de muncă, trebuie să fii ajutat, trebuie să poți continua să trăiești, n-ar trebui să fii scos din casă, să fii evacuat, trebuie să beneficiezi în continuare de educare, de formare, recalificare, pentru ca să poți să te adaptezi pe piața muncii, să te angajezi într-un nou sector. Dacă în sectorul în care ai fost angajat oportunitățile nu mai există, avem nevoie de o politică de ocupare care să includă planuri și măsuri uh, care să îndeplinească nevoile tuturor cetățenilor care își pierd locurile de muncă. Dacă ai astfel de instrumente de securitate, atunci vei avea și flexibilitate. Așa funcționează lucrurile în Danemarca. Uh, de aceea funcționează atât de bine, pentru că am investit foarte mulți bani în uh, politica ocupării locurilor de muncă. 6,5% din PIB-ul nostru merge în politica de uh, ocupare a forței de muncă. Și de aceea avem o piață a muncii foarte flexibilă în țara noastră. Dar dacă ne uităm la alte piețele muncii din alte țări, puteți să vedeți că uh, oamenii sunt angajați pe tot felul de contracte, în condiții de muncă uh, groaznice și la sa- niște salarii uh, greu de imaginat. Nu putem tolera acest lucru, pentru că uh, există, tot fel, există mai multe directive care se aplică angajaților. Există directiva cu privire la orele de lucru, cu privire la uh, munca uh, cu normă redusă. Este foarte complicat uh, pentru un angajator atunci când trebuie să uh, îți ajustezi uh, acțiunile, să-ți adaptezi acțiunile la toate cerințele din directivele care există. Eu am depus câteva amendamente și sper că vor fi preluate de doamna raportor pentru a exprima aceste idei pe care le-am subliniat. E important de ținut minte că flexisecuritatea nu va fi un panaceu pentru toate problemele. Uh, Mi se pare că sună ca un fel de uh, vrajă, dar avem nevoie de flexi-securitate, avem nevoie de securitate pentru ca flexibilitatea să existe. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să uh, îmi exprim recunoașterea pentru doamna Gruni, pentru că doamna Gruni uh, nu a enumerat doar o serie de probleme, ci și a încercat să vină și cu niște propuneri de îmbunătățire a situației locurilor de muncă. Principial, sunt ca și antevorbitorii mei de părere că, într-adevăr, norma ar trebui să fie contractele pe durată nedeterminată. Aceasta trebuie să fie regula, nu uh, excepția, așa cum se întâmplă acum în ultima uh, perioadă din cauza crizei. Uh, problemele sunt cunoscute, uh, drepturile lucrătorilor au fost reduse, de asemenea um, drepturile de, pentru recalificare și formare, um, scăderea pensiilor, inclusiv ca și consecință. Cred că ar fi important ca uh, Comisia, atunci când uh, analizează situația pensiilor, de exemplu, să uh, încerce să nu ia ca normă contractele atipice. Trebuie um, să, uh, atunci când se discută pensiile, Comisia trebuie să aibă în vedere toate tipurile de contracte. Cred că e important acest lucru. Uh, iar lupta împotriva muncii ile ilegale, nedeclarate, trebuie să fie intensificată. Pentru că aceasta are, nu este doar nedemnă, ci mai mult are consecințe asupra sistemelor de asigurări sociale din Europa. Cred că nu putem să utilizăm criza pentru a merge mai mult pe drumul contractelor atipice uh, astfel încât legislația muncii din Europa să devină din ce în ce mai lacunară. Măsurile care au fost luate în urma crizei uh, de, uh, de a duce undeva angajatorii mai degrabă către contracte atipice uh, și angajații de asemenea, cred că ar trebui să ieșim de pe acest drum. Mulțumesc, doamna Schröter. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mă refer la întrebarea care ar trebui să fie obiectivul acestui raport. Eu cred că obiectivul acestui raport trebuie să fie un semnal, o declarație a comisiei noastre. Și anume, trebuie să spunem, contractele de muncă nedeterminate sunt cele normale. Acesta este punctul de plecare. După cum s-a prezentat foarte clar la început. Am văzut foarte clar care este situația la care se ajunge în momentul în care uh, contractele de muncă pe termen uh, determinat devin regula. Am văzut ce se întâmplă pe termen lung atunci când uh, se înrăutățesc condițiile de lucru ale oamenilor, uh, care sunt consecințele negative asupra asigurărilor sociale, asupra pensiilor și, de asemenea, încă un aspect pe care îl vom discuta când discutăm raportul meu, și anume, dacă există doar contracte de, mur- de muncă pe termen determinat, atunci Uh, nu mai există posibilitatea de a avea o responsabilitate foarte clară în ceea ce privește formarea și calificarea uh, persoanelor, pentru că aceasta implică și angajatul, dar și angajatorul. Eu vin dintr-o regiune sărată, săracă și acolo avem foarte multe tehnologii care creează noi locuri de muncă, dar problema este că nu avem uh, persoane cu calificare de specialitate pentru că nu doresc să uh, se angajeze pe termen determinat și să se formeze într-un anume domeniu foarte specific. Oamenii doresc să uh, se califice, să se formeze, să se perfecționeze atunci când au un contract pe durată nedeterminată. Așadar, uh, dacă condițiile de muncă sunt proaste, atunci nici regiunile sărace nu pot să profite de pe urma forței de muncă, pentru că oamenii nu mai sunt tentați de aceste contracte. Vom discuta acest lucru în cursul zilei de astăzi și eu cred că ar trebui să arătăm că există într-adevăr această tendință de trecere către uh, contractele atipice, ar trebui să subliniem acest lucru și ar trebui să uh, spunem foarte clar că pentru viitor trebuie să combatem această tendință și să transmitem un mesaj foarte clar, și anume, regula o reprezintă contractele de muncă pe durată nedeterminată, acestea asigură raporturi de muncă stabile și dau ocazia pentru dezvoltarea viitoare a, viitoare a forței de muncă. Mulțumesc! Domnul Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet mondanék én is Pascal Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc în primul rând lui Pascal Gruni pentru activitatea excelentă la acest dosar. Este un raport uh, important, într-adevăr. Eu nu sunt de acord cu unele comentarii ale distinșilor mei colegi. Eu nu am deloc senzația că trebuie să ne pronunțăm atât de puternic împotriva contractelor de muncă pe durată determinată. Noi trăim într-o lume în schimbare. Uh, lucrurile se schimbă foarte repede în ziua de astăzi Trăim într-o lume globalizată, cu concurență globalizată și dacă vrei un contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, uh, e alegerea fiecăruia. Există tot mai multe tipuri de contracte atipice, acestea sunt din ce în ce mai răspândite. Ceea ce îmi place mie în acest raport este că descrie situația fără să facă o judecată asupra situației actuale. Va trebui să încercăm să stabilim uh, un fel de ordine în această lume, pentru că în momentul de față responsabilitățile sunt nereglementate, uh, de asemenea împărțirea poverii este nereglementată, nu este foarte clar cine este responsabil pentru ce în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă, este un fel de no man's land o, un, un teren în care, uh, care este dominat de forțe brutale. Așadar, eu nu cred că trebuie să uh, operăm cu uh, judecăți de valoare, dacă contractele atipice sunt bune sau nu, dacă le vrem sau nu, ci să vedem, în primul rând, care sunt drepturile și obligațiile unei persoane care are un contract de muncă atipic exact cum facem și în cazul unui contract uh, tradițional, conform legislației muncii. Înțelegem că există o legislație europeană a muncii, dar uh, regulile din aceasta sunt cele care descrie drepturile și obligațiile persoanelor care sunt încadrate într-un anumit, în muncă într-un anumit uh, sector pe un anumit tip de contract. Cred că ar trebui să acceptăm că există sectoare diferite pe piața muncii și fie că ne place sau nu, va trebui să ne obișnuim cu uh, locurile de muncă atipice, pentru că foarte multe locuri de muncă au fost pierdute în ultimele luni și acestea nu se vor mai întoarce și sunt foarte mulți oameni care găsesc din nou locuri de muncă, vor găsi locuri de muncă atipice. Acesta este un raport de inițiativă foarte important pentru că este unul care are o viziune de viitor care analizează modul în care ar trebui să răspundem la noile tipuri de locuri de muncă. Mulțumesc, Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Ciamări a atras atenția asupra unui punct important. Îi mulțumesc uh, lui Pascal Vrni pentru acest raport foarte bun. Ideea este că trebuie să existe o regulă care uh, trebuie să fie aceeași pentru toți? Nu, nu cred că e așa. Din potrivă, condițiile sunt diferite, uh, opțiunile sunt diferite, există tot felul de, uh, de opțiuni pe piața muncii. Uh, faptul că s-au depus mai mult de 200 de amendamente nu înseamnă că raportul nu este unul bun, ci înseamnă că a atras foarte mult interes. Uh, Cred că trebuie, într-adevăr, să ținem în minte acest obiectiv al ocupării uh, 100%. Dar trebuie să ne gândim că dacă această, acest obiectiv nu poate fi atins, pentru că nu știm uh, care este situația pe piața muncii în momentul de față, adică nu știm cum poate fi îmbunătățită, nu știm um, cum uh, pot companiile să-și îmbunătățească situația dar cred că foarte important este să nu avem uh, în față obiectivul uh, ocupării de pline ca pe un fel de uh, lozincă, ci nu, să vedem care sunt raporturile de muncă diferite și să încercăm să le analizăm din punct de vedere calitativ. Da, dacă există un loc de muncă, acesta trebuie să fie unul de bună calitate, persoana respectivă trebuie să aibă un contract pe care să se poată baza trebuie să poată să se dezvolte profesional pentru a avea o perspectivă bună pentru viitor. Avem branșe diferite, sectoare diferite, regiuni diferite, cum a spus și doamna Schröter. Sunt regiuni în care oamenii sunt fericiți dacă găsesc orice fel de loc de muncă. Dar sigur că uh, există și marele pericol ca persoana respectivă să fie exploatată în totalitate și acest lucru nu se poate accepta. Așadar, trebuie să creăm niște condiții cadru pentru ca, într-adevăr, contractul de bază să fie cel pe durată nedeterminată. Aceasta trebuie să fie regula. Oamenii ar trebui să fie în uh, măsură să aleagă ce tip de contract își doresc. Ar fi frumos acest lucru, dar avem nevoie de un raport care să se conformeze realității, să nu fie unul idealist, plin de obiective. Îi mulțumesc lui Oli Christensen, care este uh, care are acest moto al flexi-securității. cred că este un concept important pe care îl avem ca subiect al unui raport. Da, este foarte important flexibilitate și securitate. Trebuie să uh, avem grijă ca acest concept să fie pus în uh, aplicare, să nu fie o dorință, ci o realitate în statele membre. Și pentru acest lucru avem nevoie de partenerii sociale. Aceștia trebuie să poată să conlucreze, trebuie să fie puternici, trebuie să, duce, să poată duce niște negocieri uh, colective trebuie ca socialul, dialog, dialogul social să poată fi uh, purtat în Europa. Pentru că e mai bine să avem mai multe sectoare, mai multe tipuri de contracte care să fie toate bine reglementate decât un singur tip care să fie reglementat bine. Trebuie să solicităm uh, o distinție foarte clară între uh, angajatorii și angajații legitimi și cei nelegitimi, adică cei care prestează muncă legală și muncă uh, ilegală. Uh, am discutat și cu comisarul Spidla la vremea sa și uh, am vorbit atunci despre munca nedeclarată și problema este că uh, foarte multe state, în momentul în care s-a ajuns la controle din uh, partea uh, ofițerilor vamali sau a poliției, în momentul în care s-a atras atenția că există persoane care prestează servicii nedeclarate, statele respective au spus, a, păi asta e o intervenție nepermisă în suveranitatea noastră. Nu, trebuie să avem niște, o reglementare foarte bună, un control foarte bun și atunci piața muncii va avea șanse să se dezvolte. Pascal, mulțumesc încă o dată pentru raportul tău și sunt sigur că vom găsi niște compromisuri foarte bune care să includă toate nuanțele care au fost exprimate aici. Mulțumesc! Mr. Mann um Domnul uh, Mann, în această discuție despre orientările politice, nu m-a înțeles foarte bine. Dar uh, n-ar fi funcționat foarte bine această glumă dacă m-ar fi înțeles foarte bine, că într-adevăr, date fiind numele noastre, situația este oarecum amuzantă. Îi dau însă dreptate în ceea ce privește un lucru, și anume, raportul doamnei Gruni este într-adevăr un punct bun de plecare. Dragă domnule Man, aici este ideea, dacă comisia ar putea să ia în considerare măcar așa rudimentar care sunt uh, propunerile noastre concrete, cele din partea Parlamentului, dacă ar face acest lucru, atunci nici nu ne-ar fi furnizat astfel de linii directoare vagi, ar fi fost mult mai concrete. Se pare că nu e așa. Așadar, avem acum raportul doamnei Gruni, care este o bază bună de lucru. Eu cred că el poate să fie îmbunătățit uh, destul de mult. Dar aici Ideea nu este ca ocuparea de plină să fie lozinca noastră idealistă. Nu. Ce este foarte important este să nu lăsăm ca aceste contracte atipice să devină regula în Europa și uh, contractele pe durată nedeterminată să devină un fel de excepție. Pentru că în alte țări situația este exact aceasta. În Japonia, de exemplu, 70% dintre contracte sunt atipice și noi nu vrem să ajungem în această situație. Așadar, acestea nu trebuie să fie văzute ca standardul normal. Eu nu am nimic împotriva celor care doresc să se angajeze în uh, contracte atipice. Eu sunt angajat de 25 de ani în negocieri colective în industria textilă ne uh, purtăm un dialog social în care încercăm să ajungem la cel mai mic uh, numitor comun. Și îmi dau seama în ultima vreme că există mult mai multă incertitudine decât ar trebui pe uh, piața muncii și că se cere mult mai multă flexibilitate din partea uh, angajaților, mult mai mult decât li se oferă. Aceste lucruri trebuie să fie discutate și reglementate prin acest raport. Colegul nostru, domnul Öri, spune că trebuie ca cei care sunt angajați în contracte, cu contracte atipice trebuie să aibă aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți. Da, obligații da, dar drepte nu, pentru că uh, este important să poată să... Este important ca aceste persoane să beneficieze de drepturi, dar problema este că un lucrător cu un contract pe durată determinată. Chiar dacă are pe hârtie drepturile, în momentul în care și le cere, acest lucru înseamnă foarte clar că nu va fi prelungit contractul. Așadar, el nu are aceeași uh, poziție. Chiar dacă drepturile în teorie sunt exact aceleași cu ale unei persoane angajată cu, pe durată nedeterminată. Cred că aceste lucruri trebuie să fie uh, reglementate prin uh, raport Aici putem să aducem îmbunătățiri. Sunt uh, o paletă întreagă de amendamente care au fost depuse, dar cred că uh, în 2007 miniștrii uh, muncii au spus foarte clar că Europa are nevoie de o muncă bună, de locuri de muncă bună, bune, ceea ce înseamnă uh, salarii corecte, uh, securitate socială, posibilitatea de a avea condiții bune de muncă, de a reconcilia viața profesională cu viața familială, acestea sunt absolut esențiale pentru acceptarea Uniunii Europene de către cetățeni. Este un punct de vedere foarte important. În 2007, ministrii muncii au uh, spus aceste lucruri și noi ar trebui să nu dăm acum înapoi, ci să facem, să încercăm să facem tot ceea ce Comisia nu face. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Da, am și eu câteva comentarii. Din această dezbatere reiese faptul că dacă munca atipică este o opțiune, nimeni nu are nimic împotriva ei, dar dacă este forțată, atunci este periculoasă. Și am câteva amendamente legate de uh, independenți, de lucrători independenți, care foarte des sunt uh, lăsați deoparte, iar 5 până la 10% din angajați lucrează ca independenți și fac asta din proprie opțiune. Nu uh, ca IMM-uri, ci chiar ca lucrători independenți. Și se pare că nu există pentru ei niciun fel de cale în procesul legislativ și trebuie să rezolvăm această problemă. De la asta se referă multe din amendamentele mele. Uh, încă ceva ar fi că unii aleg să facă contracte atipice, de exemplu contracte temporare, din cauza uh, evitării responsabilităților, de exemplu. Și noi nu vrem, sau pentru că au alte responsabilități, iar noi nu vrem să interzicem munca atipică pentru cei care au nevoie de ea și o fac din propria alegere, pentru că unii au, de exemplu, copii și trebuie să aibă grijă de ei sau alte probleme. Și atunci este propria lor opțiune. Și încă ceva, nu toate contractele atipice sunt abuzive. Sigur că unele dintre ele sunt și trebuie să le reducem. Și trebuie să reducem de asemenea și munca nedeclarată Însă, nu trebuie să uh, rămânem cu ideea că atipic înseamnă rău și că permanent în domeniul contractelor este un lucru bun. Pentru că sunt și persoane care au contracte permanente și nu sunt bine tratate și invers. Deci, dacă e vorba de o alegere liberă, în uh, privința contractelor atipice, atunci totul este în regulă. Încă ceva este uh, subiectul negocierilor colective, pentru că nu toate statele membre au această tradiție a negocierilor colective. Deci nu trebuie ca această, această cerință să fie întotdeauna obligatorie. În statele unde există tradiția, atunci trebuie continuată, pentru că funcționează foarte bine, dar dacă uh, nu este o tradiție, atunci uh, nu trebuie să o impunem, nu trebuie să considerăm că toate statele membre au aceleași tradiții și să fim toți legați ca într-o cămașă de forță, într-un mod unic de a trata contractele de muncă. Condiția este ca partenerii sociali mai mari să fie incluși în toate discuțiile privind legislația, pentru că sunt foarte multe soluții și de aceea trebuie să fie implicate cât mai multe persoane în procesul legislativ. Dar am să vă dau din nou cuvântul doamnă Gruni ca să vorbiți despre amendamente specifice sau care se aplică la comentarii. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere și care au depus amendamente. Am să încerc să răspund la toată lumea. Domnul Coferati, vreți să depuneți multe amendamente? De fapt, ați spus tot timpul că trebuie să fie adăugată criza în text. Eu m-am referit la criză într-o oarecare măsură, cred că chiar de mai multe ori, de două, trei ori, și în expunerea de motive, și însă cred că acest raport nu trebuie să fie concentrat pe criză, pentru că contractele atipice există și în alte perioade și au existat dinainte. Pentru că dacă reducem totul la criză, nu este uh, bine. De asemenea, ați amintit că contractele pe durată nedeterminată, contractele permanente reprezintă o regulă. Ați vorbit și despre formarea de-a lungul vieții și eu am vorbit de ea și de asemenea despre importanța negocierilor colective, bineînțeles. Domnul Coferati a plecat, mai era un amendament al lui pe care nu l-am înțeles bine, dar am să îl întreb pe după aceea. Uh, mai este un amendament care îmi convine și sunt de acord cu el, dar ați spus-o și dumneavoastră de mai multe ori și în alte cazuri. Este vorba de uh, împăcarea vieții de familie cu viața profesională. Sigur că aceste contracte atipice pot să reprezintă o opțiune pentru pe aceste persoane. Și uh, atunci nu sunt probleme când se aleg aceste contracte. Doamna Regner, să înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Pe mine m-a șocat că, trebuie să, că spuneți că trebuie condamnate contractele atipice. Eu nu cred deloc că trebuie să fie uh, condamnate. Trebuie să fie reglementate. Dar există deja și întotdeauna vor exista, după cum am mai spus, pentru unii este o alegere personală. Poate că este și o problemă legată de interpretare, spune vorbitoarea și nu am înțeles bine. Acest raport uh, presupune că nu trebuie să se lase să apară ca ciupercile contracte făcute la întâmplare și cetățenii să aibă probleme din cauza asta și mai ales să aibă probleme legate de protecția socială. Domnul Christensen, domnule Christensen, ați vorbit despre polivalență și e adevărat, sunt de acord cu dumneavoastră când ne-am început noi activitățile profesionale, aveam o meserie pentru toată viața, iar astăzi uh, polivalența este mai des întâlnită, adică uh, locul de muncă este schimbat de mai multe ori și de aceea formarea pe tot parcursul vieții este esențială și este esențială și pentru cei care nu au de lucru, dar și pentru cei care au de lucru și pot să fie confruntați cu uh, schimbări sau cu transferuri și așa mai departe. Trebuie ca aceste persoane să fie în stare să se mențină pe piața de muncă și cred că întotdeauna trebuie să ținem cont de aceea de formarea pe tot parcursul vieții. Ați vorbit și despre întreprinderile false, e vorba de acești uh, falși lucrători independenți este vorba de un statut care ar trebui să nu mai existe astăzi în Uniunea Europeană. Să cetățenii să fie fie salariați, fie independenți și să nu mai existe ceva între cele două. Dar e adevărat că această situație creează foarte multe probleme. Domnul Bar, am înțeles ce ați spus în legătură cu protecția socială, sunt și eu de acord. Anul trecut în Franța a fost creat un sistem pentru persoanele care ies din întreprinderi, se numește un fel de portabilitate a prevederii, adică să poți să beneficiezi de o asigurare complementară pentru boală, complementară față de asigurarea socială, timp de mai multe luni după părăsirea unui loc de muncă. Și cred că asta este modul de gândire uh, pe care trebuie să-l abordăm în legătură cu contractele atipice, ca să putem să creăm un parcurs profesional securizat. Și cred că asta se vede și în raportul meu. De fapt, de câte ori vorbesc de protecție socială, la asta mă refer și, sigur, și de alocațiile de șomaj. Mi s-a mai spus de asemenea că nu trebuie să se utilizeze criza ca pretext pentru a uh, multiplica contractele atipice și sunt întru totul de acord. Într-adevăr, criza a adăugat uh, dificultăți și a diminuat posibilitățile de găsire a locurilor de muncă. Într-adevăr, Acum 3-4 ani lucram într-o întreprindere de transporturi și șoferii care erau angajați uh, permanent preferau să fie angajați cu contracte temporare, pentru că așa reușeau să câștige mai mult. Deci era alegerea lor. Astăzi nu mai este așa, se întâmplă pentru că sunt probleme la nivelul întreprinderilor. Deci trebuie să reținem și acest lucru. Doamna Schröter, ați vorbit despre contractul cu durată nedeterminată, că acesta este cel mai des întâlnit, asta am spus și eu la început și trebuie să ținem cont de acest lucru în legătură cu contractele temporare, chiar și pentru întreprinderi, nu este o soluție, pentru că motivația nu mai rămâne aceeași. Deci am uh, ținut cont de ce ați spus, trebuie să fie întotdeauna propusă formarea continuă, e aceeași, același răspuns ca cel pentru domnul Bar, de asemenea pensia și după cum am mai spus aici, obiectivul este să încadrăm cumva aceste contracte care există deja și uh, sunt diferite de la un stat la altul. Ceaba Ori, îți mulțumesc foarte mult pentru sprijinul tău în redactarea acestui raport. Și apoi, bineînțeles, spui că trebuie să ne gândim și la recrutările viitoare de după criză. Și am notat și acest lucru pentru că întreprinderile sunt neliniștite, preocupate din cauza acestei crize prin care au trecut și uh, nu cunosc bine piața viitoare. Deci, redresarea, și vom vorbi de redresare economică, vom vorbi atunci și de redresare socială, deci redresarea se va face tocmai prin aceste contracte atipice și deci trebuie ca și din acest motiv să fim foarte atenți și să încercăm să le reglementăm cât mai bine. Thomas Mann, îți mulțumesc mult! Ai venit cu niște amendamente foarte interesante, mai ales în legătură cu munca la distanță, pentru că eu uitasem de ea, într-adevăr, îți mulțumesc că mi-ai amintit-o. De asemenea, în legătură cu definiția muncii atipice, cred că am uh, menționat-o deja, în orice caz vom face compromisuri, deci voi propune alte soluții și pentru ceilalți. Domnul Handel mulțumesc pentru că amendamentele mi s-au părut destul de pesimiste, însă, ascultându-vă, m-am liniștit, mi-am dat seama că nu este așa. Și sper că vom putea să cădem de acord, să ajungem la niște compromisuri, pentru că Uh, obiectivul meu final este ca toată lumea să aibă un loc de muncă și toată lumea să aibă contracte permanente. Și nu este un discurs politic. Astăzi mai sunt încă directoare de resurse umane într-o întreprindere și lucrez acolo în fiecare zi. Deci, știu foarte bine despre ce este vorba. Într-adevăr, ați vorbit de dialogul social și ați vorbit de persoanele cu contracte temporare în Franța, care într-o lege din 2008 s-a creat tocmai în firmele care oferă contracte interimare posibilitatea ca um, persoanele care au astfel de contracte să participe la alegerile pentru reprezentanții în Consiliul Întreprinderii, să candideze și deci uh, angajații și salariații, angajatorii și salariații trebuie să se întâlnească cât mai des ca să găsească soluții cu un obiectiv comun. Doamna Lin, uh, am niște probleme cu amendamentele tale, pentru că, după cum am mai spus, sunt uh, lucrătorii pot fi fie independenți, fie salariați. Și deci aceste forme de contracte atipice și flexi-securitatea sunt adresate salariaților, deci să-i menționăm tot timpul pe independenți, nu mi se pare uh, bine cel puțin nu în acest text și cred că aici la Parlamentul European va trebui să redactăm până la urmă un text referitor la independenți care să permită și gestionarea problemei falșilor independenți și să le sporească securitatea. eu înțeleg ce spuneți. În orice caz, însă, în textul nostru nu mi se pare e, relevant. Nu mi se pare că textul meu este locul potrivit să vorbim despre acest lucru. Dar putem să discutăm, desigur. Și ați mai menționat și importanța dialogului social și tradițiile din fiecare stat membru. Cred că da, trebuie să ținem cont de ele, dar știți că dialogul peste tot și la orice nivel este întotdeauna esențial. Cred că de asta trebuie să se țină cont. Și trebuie să, particip, să existe o participare cât mai mare și a salariaților în întreprindere alături de uh, lideri. Deci, mulțumesc tuturor și uh, vom discuta din nou pentru compromisuri. Yes, thank you. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna Gruni. Sigur că unii vom fi mai flexibili după aceea cu amendamentele. A, uh, votul va avea loc uh, pe 2 iunie la comisia noastră și apoi la plenară în iunie. Următorul punct este promovarea accesului tinerilor la piața muncii, consolidarea statutului stagiarilor și ucenicilor. Și vreau să-i dau cuvântul doamnei Turunen. Thank you. Um... Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, tuturor pentru contribuții și pentru amendamente. Cred că vom uh, putea să uh, ajungem la un uh, compromis. Multe amendamente adaugă elemente și apreciez acest lucru pentru că consolidează acest text, îl fac mai puternic. Alte amendamente fac uh, modificări mai mici sau mai mari și sigur că le putem uh, discuta. O să trec puțin în, revistă principalele elemente ale textului. Considerentul E se referă la discriminarea tinerilor și în special discriminarea tinerilor, fem tinerilor femei. Am uh, propus un amendament, chiar eu, și alți colegi au depus de asemenea amendamente și întrevăd posibilități de compromis. Considerentul F este poate puțin controversat. Mulți colegi l-au amendat în orice caz și aș vrea să explic de ce am formulat textul așa cum am făcut-o. Din punctul meu de vedere, este un element cheie și motivul pentru care am uh, elaborat amendamentul și am menționat Marea Britanie, Franța și Danemarca nu a fost pentru că voiam să arăt cu degetul aceste țări, ci pentru că doream să dau exemple de țări care nu reprezintă un exemplu bun pentru tinerii europeni. Aș fi putut da și alte exemple. În orice caz am menționat și țara mea, pentru că mi s-a părut esențial să avem în vedere și aceste cazuri concrete. E vorba despre salarii și despre posibilitatea tinerilor de a avea o viață independentă. Cred că problema salariilor minime și um, accesului trebuie să fie um, menționate. Aș vrea să știu de ce colegii au dorit să elimine exemplele concrete și probabil că putem ajunge la o soluție. La alineatul 1, domnul Helma a propus să eliminăm uh, faptul că politica trebuie să fie axată pe drepturi. Pentru mine este un aliniat cheie și nu pot susține acest amendament pentru că este crucial să avem această abordare axată pe drepturi. La alineatul 2, în ceea ce privește locurile de muncă ecologice, am uh, elaborat un amendament pentru că cred că atunci când avem în vedere crearea locuri de muncă trebuie să avem în vedere și sectoarele și care sunt locurile de muncă pe care le dorim pentru viitor și sper că puteți susține acest uh, amendament. Aliatul 3 acum, s-au depus și la acest aliat multe amendamente, susțin propunerea domnului Rapții de a include alocațiile pentru ocupare, precum și programe de mobilitate pentru tinerii profesioniști. Formularea mea ar fi putut fi prost înțeleasă. Am vorbit despre stimulente eficiente care ar putea fi și salariile minime. Însă mă bucur că această neînțelegere a fost clarificată prin amendamente. Alineatul 4 este vorba despre includerea orientărilor, precum și obținerea sprijinului financiar. Uh, apreciez aceste amendamente. În ceea ce privește Fondul Social European și afectarea banilor, am văzut că mulți deputați sunt pentru afectarea banilor, afectarea resurselor și cred că putem să găsim o soluție aici. În ceea ce privește alineatul 6, domnul Păpachis uh, propune să ne axăm pe aspectele practice ale programelor și cred că este important pentru că este greu pentru tineri pentru tinerii care au inteligență practică și trebuie să vizăm legarea aspectelor teoretice de cele practice. În felul acesta vom uh, evita părăsirea uh, timpurie a școlii. Alinatul 7 acum. Voi explica puțin. S-au depus multe amendamente. Este vorba despre stagii. nu e foarte precis. Mi-am dat seama că trebuie să facem legătura între stagii pe de-o parte și ucenicii pe de altă parte. Stagiile sunt uh, perioadele în care pregătesc tinerii pentru a ocupa un loc de muncă, uh, le oferă experiență și adesea uh, sunt făcute de studenți. Majoritatea stagiilor uh, din păcate, au, s-a transformat într-un fel de piața muncii nereglementată pentru tinerii care și-au încheiat studiile. E, a deve, stagiile au devenit o formă de mm, muncă ieftină și trebuie să abordăm această problemă. Pe de altă parte, avem uceniciile. Acestea fac parte integrantă din educație în Austria, Germania și Danemarca, de exemplu, uh, Sistemele duale au succes. În ceea ce privește uceniciile, problema este că sunt prea puține și în momentele de criză companiile nu acceptă ucenici pentru că nu înregistrează suficiente profituri. Deci acesta depinde foarte mult de evoluția situației economice, ceea ce înseamnă că mulți tineri sunt blocați și nu pot să-și încheie studiile. Acestea sunt câteva din problemele care ar trebui abordate într-un fel sau altul. Și am împărțit acest alinat în două alinate noi. Un alinat legat de stagii care uh, solicită o cartă și mulțumesc pentru colegul care a uh, Uh, vorbit despre ce ar trebui să conțină această carte și despre felul în care instituția ar trebui să fie un model în ceea ce privește stagiile și un alt alineat care se referă la ucenicii. Încerc să fiu mai rapidă pentru că știu că nu avem mult timp la dispoziție. La alineatul 8 s-au depus mai multe amendamente. Acest uh, punct se referă la educația gratuită există un uh, consens în privința aceasta în comisie și mă bucur acest lucru. Apoi, la alineatul 12 am inclus formularea oficială a comisiei cele patru elemente ale flexi-securității. Formulările acestea au fost amendată de către mulți deputați și ar trebui să ne punem întrebarea dacă păstrăm textul comisiei și subliniem că toate aceste patru elemente ar trebui uh, implementate sau ne includem propriile formulări. Asta se poate discuta la o reuniune uh, din umbră. Doamna Hirsch leagă dezbaterea de pensii și mi se pare o perspectivă importantă. În ceea ce privește 15, punctul 15, subliniez că o mai bună îngrijire a copiilor, servicii mai bune de îngrijire a copiilor sunt în avantajul femeilor tinere. Mulți deputați au uh, amendat acest alineat, uh, au uh, vorbit despre părinți însă în orice caz cred că putem găsi o soluție. În ceea ce privește garanția pentru tineri, s-a sugerat ca această garanție să fie imediată și nu după șase luni sau patru luni. Susțin această idee, însă trebuie să ne întrebăm dacă statele membre chiar pot aplica această idee, pentru că cred că ar trebui să solicităm ceva care este util și care poate fi aplicat. Nu vreau să intru în detalii, aș vrea să fac o ultimă observație. Sunt foarte curioasă să vă aflu punctele de vedere, bineînțeles. O ultimă observație, acum două săptămâni am fost, uh, la, am fost în Spania și am uh, participat la o conferință cu privire la șomajul tinerilor. Reprezentanții statelor membre, reprezentanții organizațiilor de tineret din cele 27 de state membre, reprezentanța ai Comisiei, reprezentanța ai președinției spaniole. Toți acești uh, factori au fost prezenți. Eu am fost invitată pentru că am luat legătura cu președinția spaniolă în legătură cu acest raport și pot să vă spun că la ora actuală Consiliul reflectă la șomajul tinerilor și există două concluzii și anume că procesul va continua cu președinția belgiană și ungară, se va ține cont de aceste elemente în elaborarea politicilor, președinția spaniolă s-a axat pe incluziunea socială, președinția belgiană se va axa pe participare și președinția maghiară pe crearea de locuri de muncă pentru tineri. Toate aceste elemente sunt interesante și concluzia mea, a doua concluzie, este că trebuie să vedem care este rolul nostru în acest proces, pentru că au fost foarte surprinși să vadă că a venit cineva și din partea Parlamentului. Este bine să se îmbunătățească, deci, cooperarea între instituții. Aș vrea să continui să asigur această legătură, însă până acum nu prea știm ce se petrece în celelalte instituții și e păcat. Sigur că și uh, reciproca este valabilă. Și sunt gata să discut despre aceste chestiuni cu raportorii din umbră și cu doamna președinte. Mulțumesc, doamna Grune. Mulțumesc, doamna președinte. Nu știam că e rândul meu. Aș vrea să mă refer la un amendament care viza eliminarea unei părți de text care, într-adevăr, poate pune probleme. Se vorbește despre venitul minim de inserție în Franța. Însă, nu faptul că e vorba de Franța e problema. Tinerii nu pot beneficia de acest venit minim de inserție dacă au sub 26 de ani. Există tineri care nu au venit și care ar dori să aibă acces, însă eu una sunt împotriva acordării unui venit minim unui tânăr, pentru că, din păcate, câteodată sunt obișnuiți să beneficieze de o anumită formă de asistență și nu mai încearcă să obțină un loc de muncă. Tineri și mai puțin tineri. Deci ceea ce aș dori eu este ca tinerii să ajungă cât mai curând pe piața muncii sau să fie ajutați să se pregătească profesional sau să aibă dreptul la indemnizații. Sigur că tinerii care lucrează au după aceea dreptul la șomaj, ca și toată lumea. În Franța însă cineva care nu face nimic are dreptul la acest venit. Și eu una atrag un semnal de alarmă. Trag un semnal de alarmă și spun, atenție, tinerii trebuie să fie atrași spre piața muncii prin programe de formare profesională și așa mai departe. Nu trebuie să li se dea bani pe tavă pentru că uh, riscăm să uh, nu mai facă nimic uh, cu viața lor și să-și piardă și demnitatea însă sigur că sunt gata să discut. Domnul Cercas a propus să se elimine această parte, poate că aș putea fi de acord cu restul. Muncă decentă pentru tineri, pregătire profesională, sigur că sunt de acord cu aceste lucruri. Sunt foarte uh, convinsă de importanța uceniciilor. Noi avem și contracte de profesionalizare. Uh, este important să dăm cât mai curând posibil tinerilor, studenților care se pregătesc pentru meserii, cum este aceea de mecanic, să le dăm posibilitatea, deci, să aibă acces și la o pregătire teoretică și la una practică. E o regulă care ar trebui să fie în vigoare peste tot, însă întrebarea este dacă există suficientă întreprindere pentru a integra pe toată lumea. Pentru că sunt și tineri care ar vrea foarte mult, dar care nu găsesc întreprinderi. Cât privește stagiile și remunerația stagiarilor, am spus același lucru și ieri. Trebuie să fim atenți pentru că dacă impunem remunerații pentru toate stagiile, există întreprinderi care vor renunța să mai preia stagiar, pentru că întreprinderile plătesc totuși. Dacă stagiarul face într-adevăr o muncă, sigur, poate să primească o indemnizație, însă dacă nu există un schimb real, dacă stagiarul nu vrea decât să înțeleagă puțin cum în, funcționează întreprinderea, nu trebuie să cerem o indemnizație pentru stagiar și cred că trebuie să ținem cont și de durata stagiilor. Stagiile de sub 3 luni sunt adesea stagii pentru tineri. Tinerii vin și întreprinderea oferă timp pentru ca tinerii să învețe. Stagiile mai lungi însă sunt adesea stagii în care tânărul are o misiune anume și el trebuie să fie remunerat. Și sunt de acord cu colegul care spunea că uneori angajatorii iau stagiari pentru a înlocui uh, lucrători uh, cu contract uh, în regulă. Am depus și alte amendamente, însă cred că vom ajunge la un acord pentru a elabora compromisuri. Mulțumesc raportoarei, este un subiect important și tinerii sunt viitorul nostru, deci e important să ne ocupăm de soarta lor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cercas. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să o felicit pe raportoare. am depus amendamente, însă și raportoarea m-a întrebat de ce. E vorba despre amendamentul 19 la consideratul F. Este un raport clar și formularea acestui considerant F este foarte confuză ca să mai exprim eufemistic. Nu e vorba atât de țările menționate, ci de faptul că se amestecă măsurile de inserție a tinerilor, măsurile active și măsurile pasive. E un fel de critică la adresa tuturor instrumentelor legislative uh, pentru a-i uh, susține pe cei care nu au reușit încă să intre pe piața muncii. Mi se pare o critică excesivă și în spaniolă se spune chiar că măsurile acestea sunt uh, de vină dacă tinerii nu au o viață adultă independentă. Dacă doar măsurile sunt uh, de vină, ar trebui să se elimine programele acestea din uh, Franța sau Danemarca pentru ca tinerii să aibă acces la o viață independentă. În orice caz, acestea sunt concluziile pe care le pot trage din textul în spaniolă. Sigur că măsurile acestea sunt criticabile, s-ar putea spune că nu sunt suficiente, s-ar putea califica drept periculoase în anumite cazuri. Însă, să spui că nu poți lua niciun fel de măsură activă sau pasivă de sprijinire a tinerilor este prea mult. Sunt sigur că nu credeți așa ceva, pentru că atunci ar însemna că lăsăm pe seama pieței uh, reglementarea problemei tinerilor pe piața muncii. Poate că problema decurge doar din traducerea în limba spaniolă. Însă, în orice caz, doamnă Turnen este un aliat care sporește confuzia și care este periculos, este interpretabil. Și ar putea să trimită cu gândul la idei ultraconservatoare. Nu știu, poate că este o problemă de formulare, o problemă de exprimare. Însă, sincer, vă, spus, vă spun în uh, spaniolă, în orice caz, textul acesta nu, nu merge. Este un alinat important. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Casa. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să o felicit, să o felicit pe doamna Turnen pentru acest raport. Am depus o serie de amendamente pentru a clarifica anumite poziții și pentru a adăuga valoare adăugată, după cum spun anglofonii. Nu vreau să vorbesc despre fiecare amendament în parte, ci despre propunerile mele în general. Cred că acest Parlament ar trebui să fie implicat și cred că poate să aibă o influență atunci când vorbim despre criteriile care ne permit să facem comparații în ceea ce privește ocuparea tinerilor. Cred că Parlamentul ar trebui să fie bine informat în această privință. Înainte de a se alimenta mai mult fondul social, ar trebui să vedem cum putem eficientiza acest fond, dincolo de sporirea resurselor financiare cu care este dotat. Ar trebui să vedem cum putem consolida acest fond și cum putem să îl facem mai eficace. Să nu vorbim doar despre cum anume trebuie folosit sau cum să îi facem pe tine mai independenți odată ajungi la vârsta adultă. Nu mai sunt uh, tânăr, dar am uh, multe contacte cu tinerii, eu însumi, și cred că nu este ușor să părăsești uh, școala și să te trezești fără un loc de muncă. Doamna Gruni a vorbit despre veniturile mici și despre salariile mici. Eu unul aș vrea să definim mai clar ce se înțelege printr-o viață independentă? Cred că una dintre măsurile pe care am menționat în rapoarte anterioare este stimularea învățării de-a lungul întregii vieți. Este un aspect foarte important. Însă, în același timp, trebuie să luăm uh, măsuri pentru ca odată ce părăsești școala, tinerii să poată avea acces la piața muncii. Trebuie să ne uităm puțin la statistici și să realizăm că tinerii sunt printre cei mai afectați de șomaj și rata șomajului în rândul tinerilor crește în loc să scadă. Afectează tinerii și se pune întrebarea cum putem schimba acest lucru. Împreună cu raportorii și colegii mei din Parlament, trebuie să vedem care sunt amendamentele cele mai potrivite și compromisurile cele mai potrivite pentru ca viața tinerilor să fie mai ușoară. Pentru a face legătura cu învățarea de-a lungul în întregii vieți, Aș vrea să menționez amendamentul doamnei Gruni 137, care vizează o abordare mai realistă. Am o viziune optimistă în privința viitorului și sper că vom ajunge la compromisuri pentru ca acest raport să fie un succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rapti, acum. Vă rog, doamna, aveți cuvântul doamnă președinte. Am onoarea să fiu raportor din umbră al grupului socialiștilor. Și aș dori, înainte de toate, să-i mulțumesc lui Emilie, care ne-a prezentat un text excelent. Pentru că atunci când textul de plecare este foarte bun și uh, rezultatul e mai bun. E posibil să prezinți amendamente care să amelioreze și mai mult obiectivul textului. Iar aici obiectivul acestui text, obiectivul acestui raport este unul foarte important. Și asta dintr-un motiv foarte simplu. Noi lucrăm pentru tânăra generație și această nouă generație este una foarte deosebită. Este posibil să fie prima generație de tineri care vor trăi și nu vreau să fiu pesimistă, dar uh, Trebuie să o spun, e posibil să fie prima generație de tineri care va avea o viață mai proastă decât a părinților lor. Trecem printr-o perioadă de criză generalizată și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când vorbim despre tineri și când pregătim texte ce îi vizează. Am aruncat o privire și la amendamente și cred că mai există încă o marjă pentru găsirea de amendamente de compromis. Anumite puncte merită precizări, discuții, o reflexie reală. De exemplu, ce a spus domnul Sercas, coordonatorul nostru. O chestiune la care trebuie să ne gândim ca să vedem cum să o gestionăm. Dar mai sunt și alte probleme. Bine, nu probleme, nu vreau să folosesc acest termen, dar uh, mai sunt anumite puncte de vedere, anumite idei care, după părerea mea, sunt uh, mai dificile. Și am să vă dau un exemplu. Nu mi-ar plăcea să citez toate amendamentele, deci vă dau un exemplu. Amendamentul 85. 96, mă scuzați, al domnului Elmer, care cere o propunere cât se poate de concretă la alineatul 11 și spune, subliniază că flexibilitatea fără securitate socială nu este o metodă de a combate pe termen lung problemele tinerilor pe piața de muncă. Domnul Elmer ar dori să suprime acest text. Și, după părerea mea, aceasta, acest text uh, exprimă o idee centrală care trebuie să și fie păstrată în text. Pentru că dacă suprimăm această parte din alinatul 11, e ca și cum am lăsat această nouă generație fără niciun fel de protecție, la mila angajatorilor. Și spun asta ca pe un exemplu care merită toată atenția noastră. Pe de altă parte, constat cu plăcere că există amendamente din partea tuturor grupurilor politice care tind să înlesnească accesul tinerilor la piața de muncă. Și nu am să rezist ispitei de a spune în ce măsură este legat acest raport de cel dezbătut înainte și anume cel referitor la formele de muncă atipice, contractele atipice. Pentru că, de obicei, în aceste contracte atipice, victimele, și spun victime în ghilimele, sunt tinerii. Tinerii care încearcă să uh, intre pe piața de muncă și care de multe ori, din dorința de a avea un loc de muncă, acceptă să le fie călcate în picioare drepturile. Acceptă discriminări și presiuni făcute de către angajatori și trebuie să ținem cont de toate acestea. Acum, în încheiere, trebuie să vă spun că sunt destul de optimistă în legătură cu viitorul acestui raport. Cred că vom reuși să îmbunătățim și mai mult textul pregătit de Emily și că vom ajunge la un raport care va permite să se facă o legătură pozitivă între Parlament și Comisie și să le angajeze în favoarea tinerilor. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Emil Turunen, raportoarei pentru ca să poată reacționa la aceste contribuții. Thank you. Um, just briefly. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt. În primul rând, mulțumesc pentru toate comentariile. Le-am uh, luat în considerare și ne vom revedea foarte curând în reuniunea cu uh, raportorii din umbră. Vreau să susțin ceea ce a spus doamna Rapti la punctul 96 securitate. Avem nevoie de această formulare și sper că va obține și susținerea Comisiei. Cred că o va face. Și încă ceva despre considerentul F, încă o dată. Eu n-am fost niciodată acuzată până acum să fiu de, de, de conservatorism. E prima dată când mi se întâmplă acest lucru. Dar e interesant. Deci vă mulțumesc, domnule Fercas. Problema pe care o văd eu cu aceste trei exemple este că tinerii sunt mai puțin protejați pentru că sunt tineri mai puțin protejați decât alți lucrători. Să vă dau un exemplu. În Danemarca a avut loc o reformă acum 10 ani, ceea ce însemna că dacă aveai sub 25 de ani, erai uh, uh, un beneficiar, beneficiar doar de 50% din ajutorul de șomaj. Așadar, uh, la această vârstă, ți-ai terminat studiile, uh, ai diplomă, ai, lucrezi poate de 2 ani, intri într-o criză economică ca și cea de astăzi, mergi la uh, biroul de șomaj și ți se dă doar 50% din ajutorul de șomaj. De ce? Pentru că ai sub 25 de ani. Și aceasta este chestiunea care trebuie menționată aici. La asemen, în asemenea mod, uh, venitul minim din uh, Regatul Unit este foarte scăzut și pentru tineri este foarte greu să se descurce cu el. Așadar, ar trebui să ai uh, un venit minim pentru că ești sub 25 de ani sau ar trebui să existe un venit minim universal pentru toți cetățenii? Un alt exemplu, în Franța, va trebui să discutăm acest uh, lucru. Din câte înțeleg, dumneavoastră doriți să îi încurajați pe tineri să, um, să lucreze, să uh, se integreze în procesul de învățământ și aceea a fost ideea și în Danemarca dar într-o criză economică poți să-ți finalizat educația și să fii sub 25 de ani și atunci uh, primești foarte puțin bani în Danemarca și niciun ban în Franța, ceea ce pentru mine este o problemă, pentru că atunci când ai 18 ani poți să votezi, poți să uh, plătești uh, impozite, ai aceleași datorii, dar nu ai aceleași drepturi, ceea ce nu mi se pare bine. Poate că ar trebui să revizuim formularea. Sunt pregătită. Uh, Uh, să facem acest lucru, dar cred că n-ar trebui să ne fie teamă să menționăm exemple de situații problematice. Cred că vom reuși să găsim o soluție. Și încă un lucru. M-am întâlnit cu un zidar în Danemarca, care a fost exemplul meu. Trăiește într-un oraș mic din Danemarca și a rămas fără locuri de muncă, fără loc de muncă pentru că nu există deloc slujbe pentru zidari în Danemarca și aproape toți au rămas fără loc de muncă. El împreună cu prietena lui au cumpărat un apartament acum uh, câțiva ani, trăiesc acolo, au o viață de adulți, dar el primește doar 50% din ajutorul de șomaj și trebuie ca părinții lui să-i plătească apartamentul pentru că dacă nu, uh, Uh, trebuie să îl părăsească. Nu e un apartament scump, este un apartament normal uh, cu două camere într-un oraș mic din Danemarca. Așadar, aceasta este o problemă gravă din punctul meu de vedere. Și asta vreau să spun atunci când uh, spuneam că tinerii nu pot să ducă o viață de, de adulți independenți. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare discuțiile. Bine, astfel această dezbatere se încheie. și vom vota pe data de 31 A, bun, am ajuns la tabelul cel bun. Pe 1 iunie se, va, uh, se vor discuta amendamentele de compromis și pe 2 iunie vom vota acest raport și acest raport se va vota în plen în iulie. Cu aceasta am încheiat această dezbatere și trecem la o situație foarte dificilă, și anume, nu mai este nimeni aici, iar eu am... Uh, uh, vreau să-mi prezint raportul. Am să fac tot ce pot. Uh, cu toate că sunt și președinte. Dar femeile sunt capabile de multitasking, așadar eu am să-mi dau mie cuvântul și am să încerc să fiu foarte scurtă, foarte succintă și să le ofer uh, niște uh, informații celor care sunt aici, să le dau de asemenea posibilitatea să discute împreună cu mine acest raport. Raportul are ca titlu de dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă într-o nouă economie durabilă. Primul, primul lucru la care m-am gândit au fost clasele de cifre. Așa m-am gândit că ar trebui să apară în acest raport. Atâtea locuri de muncă se creează în anumit, într-un anumit sector, în alt sector atâtea locuri de muncă în acest procent. Am uh, făcut toate eforturile să primesc uh, aceste cifre, uh, le-am evaluat și am vrut, de fapt, să le și includ în raport. Dar evaluarea mea a arătat faptul că, de fapt, uh, aceste cifre sunt niște obiective și atingerea lor depinde de foarte mulți factori. Importanța, important este, de fapt, cum se definesc condițiile și aceste cifre. Și după ce am studiat rezultatele a mai mult de 20 de studii, mi-am dat seama că nu există uh, nu există o singură cifră, sunt cifre diferite și de aceea m-am străduit să reprezint în raport tocmai acest proces. Așadar, ce este foarte important este cum sunt definite locurile de muncă. Am căutat o definiție și am găsit o definiție care cred că este potrivită. Provine dintr-un document internațional al Organizației Internaționale a Muncii. Este un document pentru uh, ministrii muncii ai G8 și cred că este o definiție care între timp este recunoscută pe plan internațional și ar trebui să o preluăm. Uh, această definiție spune că orice loc de muncă este ecologic dacă el contribuie la protecția mediului, la reducerea consumului de resurse, uh, la reducerea poluării aerului și a apei. Poate să fie un loc de muncă care este în mod direct ecologic, dar poate să fie și un loc de muncă care nu în procesul de producție, ci uh, este indirect responsabil, este indirect ecologic. Este clar că este vorba de locuri de muncă noi, dar există și locuri de muncă existente care trebuie ecologizate. Și cred că cele două trebuie privite în mod diferit. Al doilea aspect pe care l-am analizat este cel pe care l-am văzut în aceste, toate aceste studii pe care le-am citit și anume că noile branșe, noile sectoare care apar ca ciupercile după ploaie sunt uh, puțin diferite față de restul uh, pieței muncii. Uh, noi suntem obișnuiți cu o lume a muncii în care există un dialog social, niște condiții cadru clare. Și de aceea, partenerii sociali sunt cei care de fapt, au ignorat aceste nouă, noi sectoare, nu au observat că au apărut atât de multe locuri de muncă în sectoare noi. Nu au observat. Și atunci, sigur că și condițiile cadru care să reglementeze aceste sectoare, raporturile de muncă din acestea nu au fost create. Rezultatul fiind acela că în această situație uh, a transformărilor foarte rapide, a apariției eh, foarte rapide de noi sectoare, nu există niciun fel de reglementare, de ordine în aceste sectoare. Eu cred că aceasta nu este o imagine bună pentru branșele noi ecologice, dacă acolo este un fel de lege a junglei care guvernează. Și cred că aceste locuri de muncă sunt atractive pentru angajați numai dacă ele sunt într-adevăr niște locuri de muncă durabile din care se poate trăi. Și de aceea am încercat să uh, trasez această responsabilitate pentru partenerii sociali. Uh, este o discuție interesantă pe care am purtat-o în multe uh, forumuri um, și pot să vă dau detalii în decursul discuției noastre. Punctul important care este important, punctul următor care este important este luat dintr-un document al Comisiei pe care puteți să-l citiți. Se numește Ocupare 2009, care are un capitol întreg cu privire la schimbările climatice și locurile de muncă. În momentul în care te uiți la acest document, uh, totul sună foarte bine, dar totul a rămas teoretic. Din păcate nu s-a preluat nimic pentru a se pune în practică. Cifrele cred că sunt discutabile. Documentul Comisiei uh, Uh, a creat o, a, o imagine teoretică, nu una reală. Un exemplu, energiile regenerabile. În cadrul energiilor regenerabile există cifre care uh, spun că dacă uh, un loc de muncă, se creează un loc de muncă uh, din, uh, în energii regenerabile, câte locuri de muncă uh, se vor crea în uh, în industria conexă și mm, nu se poate calcula așa. În uh, Germania, de exemplu, există o lege care promovează utilizarea energiilor regenerabile, iar locurile de muncă care au fost create sunt, de fapt, mult mai multe decât cele obținute după calculul comisiei. După cum uh, vedeți, am uh, aici un document cu cifre pe care pot să-l pun la dispoziție colegilor și raportorilor din umbră. Uh, ce este important de reținut este că aceste branșe, de fapt, aceste sectoare uh, au și un foarte mare potențial pe piețele de export. Și uh, acest lucru este foarte important pentru că nu ne interesează doar producția, ne interesează și exportul, ne interesează și competitivitatea europeană. Ultimul, ultimul punct important pentru mine este modul în care vom ajunge să atingem aceste obiective, cum putem să exploatăm potențialul uh, de creare de locuri de muncă. Și avem nevoie de două condiții. Unu, condiții cadru uh, stabile, pentru că s-a văzut foarte clar, că nu există condiții cadru stabile, um, în aceste sectoare, unde nu există o legislație foarte clară, o structură de uh, investiții clară, potențialul nu este exploatat sau se exploatează doar într-o foarte mică uh, măsură. De aceea cred că cei care sunt uh, responsabili de aceste domenii trebuie să uh, acorde mai multă atenție condițiilor cadru stabile. Și în al doilea rând, nu putem să utilizăm uh, acest potențial de creare de locuri de muncă dacă nu suntem atenți la forța de muncă specializată, pentru că avem în Germania, de exemplu, această uh, evoluție extraordinară, care însă în unele locuri este uh, împiedicată pentru că nu avem suficiente persoane specializate și asta pentru că nu se investește suficient în educația și informarea lor. Trebuie să clarificăm următorul lucru. Cum reușim ca în aceste noi branșe sau în branșele care se ecologizează să avem niște locuri de muncă, să se creeze locuri de muncă uh, pentru care să existe în permanență uh, posibilități de calificare și de formare, pentru că aceasta este cheia pentru exploatarea potențialului de creare de noi locuri de muncă. Acestea sunt ideile mele prezentate în raport și aștept contribuțiile colegilor. Uh, mă bucur că unii dintre colegi care au spus că nu pot să rămâne foarte mult au rămas totuși și am niște vorbitori pe listă. Am uh, pe listă pe domnul Ludixon. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult președintei în eh, exercițiu de astăzi. Acest raport este foarte interesant și de ce am rămas, deși vă spusesem că am să plec, ei bine, am să merg la Göteborg peste câtva timp și am să de vorbesc repede înainte să plec. Deci, a existat oare o dezbatere în legătură cu modul nostru de trai și dacă trebuie să fie modificat sau nu? Consumăm uh, produse și servicii, dar ce înseamnă de fapt economia ecologică? Este un obiectiv inevitabil dacă dorim să reducem schimbările de climă care pot fi uh, nefaste. Și argumentul meu este unul pe care nu l-am menționat până acum sau de care n-ar trebui să vorbim și anume cum să evităm această stare, această situație. Eu am lucrat în domeniul industriei toată viața și remarc un lucru și anume am motive să fiu optimist în legătură cu viitorul economiei ecologice. Ce contează este ca industria să primească reguli clare pe termen lung ca să incite aceste întreprinderi să acționeze și să se schimbe. Dar trebuie să se calculeze și costurile. Și întreprinderile trebuie să-și poată planifica uh, acțiunile pe viitor. Trebuie ca obiectivele să fie atinse rapid și trebuie ca industriile, după cum spuneam, să, fie, să poată să planifice. Deci, cei care vor reuși să facă aceste schimbări vor constata că schimbările rapide vor duce la un bilanț pozitiv, la beneficii, ceea ce e bine. Însă mai sunt și industrii care au perioade de planificare mai lungi. Și se poate ca acestea să fie nevoite să folosească o oarecare flexibilitate. Când vorbim de locurile de muncă ecologice, trebuie să ținem cont de întregul ciclu de viață al unui produs, de la început la sfârșit, în ceea ce privește serviciile de livrat, pentru că nu e vorba doar de producția de brunuri aici, trebuie să uh, existe un ciclu complet verde, ecologic și ciclul de viață să fie foarte clar. Deci, sigur că reciclarea este importantă, trebuie să fie clar și trebuie să existe și o reprelucrare sau prelucrarea deșeurilor în mod ecologic. Este important ca locurile de muncă uh, ecologice create să fie durabile. Este extrem de important. Pentru că foarte des se consideră că locurile de muncă ecologice sunt uh, unele cu înaltă tehnologie, dar de fapt foarte multe dintre acestea vor necesita uh, calificări foarte scăzute. E posibil să fie vorba de noi servicii în sectoare existente deja, dar nu trebuie să uităm de provocările puse de sectoare noi, în care nivelul de organizare este mai slab. Încă un argument important al raportului este cel legat de formarea profesională. Formarea pentru reciclarea personalului, pentru ca uh, personalul să poată să treacă la noi locuri de muncă, sunt competențe de dobândit, de modificat, formările trebuie să fie mai orientate către respectarea mediului. Nu trebuie să existe formări specifice uh, pentru locurile de muncă verzi, ci toate formările trebuie să includă aceste prevederi. Aștept cu nerăbdare continuarea dezbaterii cu raportoarea și cu colegii și vă spun că, din păcate, trebuie să plec acum, dar cineva va lua notițe și mi le va transmite. Voi ști ce s-a vorbit aici și voi participa la următoarele ocazii. Ehm, mă bucur foarte mult că ați rezistat atât de mult și vă mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Azai, sper că am pronunțat bine numele. Noi am discutat deja și vă dau cuvântul pentru că sunt foarte curioasă să aud contribuția dumneavoastră. Prova puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää raportoijaa siitä, että Mulțumesc. yhteiseen kokoukseen ja tässä kokouksessa myöskin jakoi tämän ilon materiaalin. Mă bucur că am organizat această reuniune și aceasta pentru că raportul este o provocare majoră și trebuie să putem vorbi despre același lucru, deci trebuie să putem defini conceptele. Ce este un loc de muncă durabil, ce este un loc de muncă ecologic sau care este favorabil mediului înconjurător. Eu vorbesc mai degrabă despre un loc de muncă durabil pentru că conceptul de verde este deja uh, monopolizat de un anumit grup politic din Parlament. Este foarte greu să definești o funcție sau alta, un sector sau un altul care ar putea fi mai verde și să excluzi alte domene, domenii. Cred de aceea că este foarte important să avem o abordare mult mai vastă este de, ase, de, de, de altfel și ceea ce preconizează raportoarea. Când uh, vine vorba despre fabricarea de cauciucuri, de exemplu, de pneuri, este clar că pneurile ar uh, trebui fabricate cu folosirea mai puține materii prime, 10% mai puține, de exemplu sau uh, ar putea să dureze mai mult, durata lor de viață ar putea fi mai mare. Este vorba despre tot atâtea abordări durabile. Care este problema în statistici atunci când se colectează cifre, apar problemele pe care le-ați menționat. O altă problemă care a fost deja menționată în parte. Atunci când se susține un sector, pot apărea distorsiuni, anumite sprijin, anumite forme de sprijin, subvențiile, de exemplu, pot să ducă la investiții de proastă calitate sau investiții nefaste furnizezi un sprijin anumitui sector și sectorul acesta se așteaptă ca susținerea respectivă să se mențină. În momentul în care ajutorul este eliminat, sectorul este în dificultate. Trebuie deci să vorbim despre aceste situații care pot apărea. Apoi, sunt puțin critică în ceea ce privește abordarea raportorului cu privire la calitatea locurilor de muncă durabile. Putem vorbi despre locuri de muncă prost plătite și putem de asemenea să ținem cont de condițiile de muncă pentru angajați. Trebuie să ținem cont de condiții de muncă și să evităm dumpingul social în ceea ce privește calitatea muncii în toate statele membre. În multe state membre, convențiile colective sunt cele care reglementează aceste locuri de muncă. Acestea trebuie să aibă un statut echivalent cu al celorlalte locuri de muncă. Îmi pun de asemenea întrebarea următoare raportorul a criticat faptul că trebuie să se ajungă la un procent de 40% din uh, populație care să aibă studii superioare. Este un obiectiv care ar trebui atins, însă, pe de altă parte, nu trebuie să supraeducăm cetățenii. Trebuie să nu uităm că din ce în ce mai mulți tineri trebuie să fie formați, trebuie să beneficieze de educație de-a lungul întregii vieți. Este un procent Eu una sunt, vin dintr-o țară nordică și sunt conștientă de faptul că Femeile au aproape aceleași șanse ca și uh, bărbații în țările nordice și în țările nordice s-a atins acest rezultat fără cote. Nu cred că cotele sunt un concept modern. Cred că va trebui să redepun un amendament pe acest subiect. Al treilea element puțin critic ați vorbit despre taxa Tobin. și felul în care ar putea să permită colectarea unor fonduri. Eu una sunt destul de critică, pentru că nu cred că ideea este să colectăm noi impozite, noi taxe care ar putea introduce distorsiuni pe piața muncii sau pe piață în general. economiile publice trebuie să facă față unor provocări importante și nu cred că există suficiente motive pentru a adopta acest text. O altă idee. În acest raport se vorbește despre noile sectoare ce țin de economia durabilă. Definiția lor este destul de vagă însă. Chiar dacă se investesc foarte multe speranțe în aceste noi sectoare. Cred că important este să ne amintim ceea ce figurează de altfel în primele alineate și anume că modurile de producție dintr-un anumit sector determină dacă un sector este durabil sau nu. Să îți pui nădejdea, deci, în noile sectoare durabile, niște sectoare care nu sunt definite, mi se pare destul de vag. Acestea sunt punctele pe care doream să le menționez. Cred că vom primi o serie de amendamente care vor îmbunătăți acest raport și mulțumesc uh, raportoarei pentru că raportul uh, ne-a atras atenția. Vă mulțumesc. Acum domnul Hendel are cuvântul. Vă rog. În ceea ce privește raportul, cred că este unul foarte reușit și o bază excelentă pentru munca noastră viitoare. Voiam doar să mă refer la un aspect uh, secundar prezentat de doamna Schroeter. Dacă am înțeles bine, ea a criticat faptul că partenerii sociali nu au ținut pasul, nu s-au implicat în noile industrii, nu au uh, luat la cunoștință uh, dezvoltarea acestora. Uh, este doar o parte a adevărului. Pentru că din experiențele pe care le am eu în domeniul energiilor eoliene și solare, uh, sunt foarte multe întreprinderi care apar și în aceste întreprinderi uh, respectarea uh, condițiilor sociale, respectarea condițiilor în ceea ce privește organizarea și reprezentarea uh, intereselor lucrătorilor, uh, este privită ca un fel de um, uh, obstacol, așa nu este tocmai încurajată uh, reprezentarea lucrătorilor și implicarea lor în uh, deciziile întreprinderii. Cred că e foarte important ca și în, uh, în momentul în care o anumită întreprindere primește un contract de public de servicii sau bunuri, uh, să îi se atragă atenția asupra acestor aspecte și cum se întâmplă și în acordurile internaționale, de exemplu, pentru că siguranța locurilor de muncă, uh, durabilitatea acestora trebuie să fie pusă de asemenea în legătură cu drepturi ale uh, lucrătorilor, pentru că și partea socială este foarte importantă și sper că reușim să formulăm acest lucru în uh, raport. Mulțumesc, domnule! Mă uit încă o dată în sală ar trebui să spună și comisia oare ceva, dar e reprezentat aici? Este cineva din partea comisiei? Nu e nimeni din partea comisiei? Ba da, e cineva din partea comisiei. Monica Schlevinger? Dau cuvântul comisiei acum, vă rog. Thank you. Uh... uh Mulțumesc, doamnă președinte și doamnă raportor. Și vă mulțumesc și pentru acest raport bine structurat și clar. Direcția Generală pentru Ocuparea Comisiei, de unde vin și eu, este de acord cu ce spuneți dumneavoastră în raport, mai ales cu observațiile care se referă la grupurile cele mai vulnerabile de pe piața muncii, care vor putea să uh, beneficieze de pe urma soluțiilor la provocările de energie și de mediu. Credem că foarte multe din cerințele din raport sunt uh, justificate, dar am dorit ca acesta să țină cont de mai multe inițiative ale Comisiei, mai ales în domeniul politicilor de ocupare, care sunt relevante pentru a susține tranziția și adaptarea la economie și mai ales la piața de muncă. În această prezentarea am să mă opresc aici, dar vă pot uh, transmite mai multe în scris. Acum vreau să vă spun trei lucruri. În primul rând e vorba de strategia UE 2020. Creșterea durabilă este una dintre cele trei priorități care se consolidează reciproc, iar creșterea eficientă nu înseamnă doar o folosire eficientă a resurselor și mai multă ecologie, ci și o economie competitivă, ceea ce înseamnă susținerea și consolidarea poziției europene în dezvoltare și în crearea de noi piețe. Dar mai există și o altă prioritate în UE 2020, e vorba de creșterea inclusivă și anume crearea de șanse pentru toți, pe tot parcursul vieții. Deci susținând și gestionând schimbarea. Inițiativa pentru crearea de locuri de muncă și creștere are tocmai obiectivul de a permite oamenilor să se adapteze la noi condiții. Și prioritățile noi strategii sunt dezvoltate și în orientările care au fost tocmai publicate și în domeniul economic și în domeniul ocupării. Cea de-a doua chestiune la care vreau să mă refer este cea referitoare la uh, competențe, la calificări. Credem că inițiativa Noi competențe pentru noi locuri de muncă dă de pe acum rezultate bune care sunt relevante și în identificarea și anticiparea viitoarelor nevoi ale pieții, pieței de muncă, aceste noi competențe oferind o contribuție pentru o adaptare la, și o adaptare a sistemelor de formare și de educație. Avem, de exemplu, o taxonomie referitoare la competențele europene, numită ESCO, și de asemenea un dicționar multilingv care și el va contribui la o mai bună potrivire a uh, competențelor cu realitățile de pe piața de muncă. Ultimele pro prognoze ale CDFOP spun că va crește uh, cererea și la nivelurile superioare și la cele inferioare și că vor, vor stagna uh, locurile de muncă de nivel mediu. În ceea ce privește competențele pentru locurile de muncă verzi, va fi nevoie de tot felul de competențe și de calificări foarte înalte și de uh, persoane necalificate. Programul UNEP al ONU prevede tot în același sens ca politicile de mediu să fie echilibrate, ținându-se cont de creșterea din ce în ce mai mare de forțe de muncă cu calificări înalte, pentru că va fi nevoie de folosirea unor noi tehnologii și este nevoie de inovații. Totuși, când aceste tehnologii vor ajunge la maturitate, va fi loc și pentru ceilalți cu mai puține calificări, cu calificări medii și cu condiția ca aceștia să beneficieze de formare adecvată și educație adecvată. Și vreau să îmi continu contribuția la discuție cu încă niște Uh, informații din raportul Ocuparea în Europa pe 2009, pe care l-ați menționat și dumneavoastră. Acest raport încerca să ofere o privire de ansamblu asupra mai multor studii. Era o analiză a unor studii ale comisiei, dar și a altor ale altor instituții care se referau la măsurile uh, politice legate de schimbările climatice. Ca și în concluziile dumneavoastră, din această comparație a reieșit că e destul de greu să se uh, tragă concluzii clare și transparente în legătură cu aspectele cantitative ale acestor schimbări. Este greu să se compare studiile pentru că au uh, abordări metodologice diferite și acoperiri sectoriale diferite și presupuneri diferite. Și unele raportează cifre brute, altele nete. Cu toate acestea vreau să pun accentul pe un exemplu bun de studiu care se referea la uh, sensibilitatea exporturilor. E vorba și de ocupare și de creștere economică în Europa. A fost finalizat în 2009 și pregătit de Institutul Flamhofer și partenerii pentru comisie. Aceștia au simulat diferite scenarii care reprezintă uh, posibila evoluție pe piața globală a economiilor europene în domeniul tehnologiilor moderne și sunt trei scenarii, unul pesimist, unul moderat și unul optimist. Și ca să vă spun mai multe, se așteaptă ca dacă se implementează politici de creștere accelerată, adică atingerea obiectivului de 20% de mai multe locuri de muncă până în 2020, creșterea exporturilor în 2020 va fi de, de va duce la 2,76 ă, milioane de locuri de muncă în plus. Asta ca să vă faceți o idee, dar sigur că vă invit să uh, Citiți studiul în detaliu dacă doriți, îl putem pune la dispoziție. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest raport și pentru această discuție foarte uh, completă și aștept cu nerăbdare continuarea. Mulțumesc! Äh, Vă mulțumim și noi, doamna Schlebinger. Vreau foarte, foarte pe scurt să răspund la intervenții. Nu cred că mai avem nevoie de foarte mult timp pentru această discuție. Uh, pot să fiu uh, de acord cu multe dintre cele menționate de raportorii din umbra. Confirm ceea ce a spus, de exemplu, domnul Ludovicson și anume faptul că întreprinderile au nevoie de uh, planuri de afaceri pe termen lung, așadar condițiile cadru trebuie să fie stabile, numai atunci se pot face investiții și numai atunci se poate exploata potențialul de creare de locuri de muncă ecologice. Noi avem deja un exemplu în Germania de 10 ani care arată cât de mare este potențialul în domeniul energiilor regenerabile și în ceea ce privește exportul, uh, referindu-mă la ceea ce a spus reprezentanta Comisiei, avem nevoie de o Europa competitivă. Da, într-adevăr, și de aceea trebuie să luăm în considerare exportul. Cifrele pe care le-ați anunțat, aici trebuie să zâmbesc un pic, pentru că cifrele pe care dumneavoastră le-ați anunțat ar însemna că în uh, Germania, prin uh, export, s-ar um, realiza un plus de locuri de muncă foarte mare, dar eu sunt sigură că și în Spania, și în Finlanda, și în uh, Estonia vor crește, va crește numărul locurilor de muncă prin export, nu doar în Germania, dar putem să discutăm în contradictoriu altcândva pe acest subiect. Și domnului Ludwig îi dau dreptate. Uh, nu este vorba doar de locuri de muncă înalt calificate, ci marea parte a acestora vor fi locuri de muncă cu calificare medie sau scăzută și, de asemenea, uh, specialiști. Eu uh, am înțelegere față de uh, cele spuse de colegi, pentru că domeniul calificărilor scăzute și domeniul specialiștilor. Acolo, uh, este, uh, acolo are loc schimbarea, acolo este potențialul enorm. Cred că acest, uh, aceste două elemente trebuie să fie mai mult luate în considerare în conceptul Europa 2020. Nu este vorba doar de universități, din potrivă este vorba de domeniul formării de ucenici și de asemenea Uh, formării profesionale continue. Eu m-aș bucura dacă studiile pe care le aveți dumneavoastră la comisie uh, ar fi citite cu foarte mare atenție de către uh, funcționari pentru a se vedea exact unde este potențialul și încotro trebuie îndreptate strategiile politice. Pentru că colegii mei și-au dat seama împreună cu mine unde este potențialul. întrebarea dumneavoastră, dragă colegă. Eu nu vreau să uh, eu nu vreau să spun că toate locurile de muncă care au apărut în aceste domenii sunt locuri de muncă rele. Nu, vreau doar să spun că um, a, a avut loc foarte rapid acest proces de creare de locuri de muncă și mă tem că uh, acest optimism să nu fie exagerat, pentru că trebuie ca aceste locuri de muncă să le și permite oamenilor să trăiască din ele. Și uh, se știe foarte clar, am văzut, uh, am studii foarte clare pe masă care mi arată că în domeniul energiei solare nu există locuri de muncă care să permită persoanelor să trăiască decent de pe urma lor. Așadar, uh, întrebarea este, pentru partenerii sociali, întrebarea este cum reușim să avem locuri de muncă ecologice, dar care să fie și decente. Cum pot partenerii sociali, eu văd că în Finlanda acest lucru merge în mod automat, deci nu aveți niciun fel de problemă în țara dumneavoastră, dar se pare că în alte țări partenerii sociali nu reușesc să se înțeleagă atât de bine. Nu voiam uh, să uh, ilustrez doar uh, uh aspectele pozitive, uh, ci vreau să arăt unde sunt problemele, unde e nevoie de inițiative politice și acesta este un domeniu în care trebuie luată uh, o acțiune din partea politicii. Acestea au fost ideile mele. După cum am înțeles și dumneavoastră ați primit uh, această, uh, această sinteză a unui studiu cu acest uh, subiect. Este corect ceea ce a spus reprezentanta Comisiei în acest raport cu privire la ocupare pe anul 2009. Sunt foarte multe studii în anexe care sunt, uh, care merită citite. Eu m-am uitat la toate aceste studii, le-am și evaluat, ele au o calitate diferită, spun lucruri uh, diferite, dar cine dorește, cine dumneavoastră dorește să aprofundeze acest subiect, aveți toate aceste studii la dispoziție și com Comisia are literatură suficientă pe acest uh, subiect. Să vedem care este calendarul de lucru pe acest dosar. Avem un termen pentru depunerea amendamentelor pe 18 mai, nu mai este așa de mult timp până atunci. Uh, vă rog pe toți raportorii din umbră să mă contacteze oricând și până atunci, săptămâna viitoare, uh, să mă Uh, să mă întrebe de ce anume am uh, introdus în raport anumite lucruri sau altele. Uh, sunt pregătită oricând să le explic cum stau lucrurile, pot să mă contacteze prin biroul meu oricând. În iunie, pe 22-23, la reuniunea, reuniunea noastră vom discuta atunci pe 13-14 iulie vom vota și după vară, credem, în prima sesiune din septembrie sau poate în a doua, va fi votat în plenară acest raport de inițiativă. Este foarte important că um, în plenara din septembrie, în a doua, Uh, va veni și președinția belgiană care, eu știu, nu, nu scrie aici, dar eu știu că uh, acordă prioritate acestui punct, este unul dintre prioritățile președinției și în decembrie va avea loc o conferință pe acest subiect. Înainte de această conferință dorim să adoptăm raportul nostru pentru a avea o poziție oficială la această conferință. Eu cred că ar fi grozav și vom lupta pentru acest lucru. Credem că apoi acest raport intră în dezbatere în Consiliu și în decembrie vom avea o decizie din partea Consiliului, astfel încât noi, ca și Parlament, coordonatorii care au introdus acest punct pe ordinea de zi, vom uh, avea o uh, vom avea satisfacția de a vedea că acest raport a fost adoptat și de către președinție. Așadar, ce mai avem pe ordinea de zi? Data următoarei reuniuni, luni, în la Strasburg, 19 mai, avem o reuniune extraordinară de la 19 la 20 și jumătate. Următoarea ședință este pe 1 iunie, joia, la Bruxelles. Începem uh, foarte, începem de vreme, la ora 9 și ne desfășurăm lucrările pe parcursul întregii zile și în ziua următoare, în 2 iunie. Acestea fiind spuse, vă eliberez să vă bucurați de seară și vă mulțumesc pentru atenție tuturor celor care ați rămas până acum.